So, um, welcome back. We start with the point 9 on... Bine ați revenit, dragi colegi. Începem cu punctul 9 de pe ordinea de zi, punerea în aplicare a directivei Consiliului din 27 noiembrie 2000, creând un cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă. E prima dată când discutăm proiectul de raport al domnului uh, Adam Coșa și coordonatorii comisiei noastre au uh, discutat au decis să elaboreze primul raport la reuniunea din noiembrie anul trecut. Comisia Libe a fost autorizată să emită un aviz. Am să dau deci cuvântul colegului meu, Adam Cosa. Aveți cuvântul. Köszönöm a szót, elnök asszony, kedves kollégák! Úgy gondolom, hogy ez a dossz... Mulțumesc, doamnă președinte! Dragi colegi, acest dosar se referă la un subiect foarte important. Când vorbim despre discriminare și despre lupta împotriva discriminării, majoritatea persoanelor din Europa consideră că suntem protejați în majoritatea domeniilor vieții noastre. Acest raport se referă doar la ocupație. Cred că este foarte important să analizăm modul în care această directivă este pusă în aplicare de statele membre. Directiva generală a fost adoptată în anul 2000. Ea stabilește un cadru global pentru tratamentul egal în încadrarea în muncă, în ocuparea forței de muncă, formarea vocațională, statutul de membru la un sindicat. Nu trebuie să există niciun fel de discriminare bazată pe religie, convingeri, dezabilități, orientare sexuală, vârstă și așa mai departe. Acest dosar reprezintă o provocare majoră. Pentru că atunci când analizăm punerea în aplicare a acestei directive, trebuie să ne uităm nu doar la litera legii, ci trebuie să vedem cum se întâmplă lucrurile pe teren. Modul în care statele membre încearcă să combată discriminarea. Toate aceste lucruri trebuie menționate în raportul meu. De aceea am decis să mă focalizez asupra a trei lucruri în raportul meu mai multe articole din tratatele fondatoare, apoi Carta Drepturilor Fundamentale, care este inclusă. Cinci, cinci articole din aceasta sunt incluse în raportul meu și, în al treilea rând, 11 cazuri și decizii ale Curții Europene de Justiție. Acestea toate sunt importante atunci când uh, analizăm modul în care se pune în aplicare directiva în practică. Pentru că nu avem o analiză riguroasă la dispoziție cu privire la aplicarea directivei în ultimii 12 ani, conform articolului 19 al directivei, ar trebui ca aceasta să fie revizuită la fiecare 5 ani. Eu cred că revizia ar trebui să aibă loc mai frecvent și într-un mod mai aprofundat. Această revizuire periodică, la fiecare 5 ani, trebuie realizată în această toamnă și așteptăm de la Comisia Europeană publicarea acestei revizuiri. La articolul 13 al raportului meu vorbesc despre un proiect pilot și cinci uh, colegi din patru grupuri politice au propus un proiect pilot care să creeze o rețea de luptă împotriva discriminării. Și acest proiect pilot întrunește sprijinul multor colegi din Parlamentul European. De 9 luni de zile, trialogul pe marginea fondurilor, fondului de coeziune este în desfășurare. Și s-a inclus în negociere o clauză de condiționalitate ex ante referitoare la uh, fond. Sper că acest raport să fie un bun punct de plecare pentru activitatea noastră și aștept, sigur, amendamentele din partea colegilor care să îmbunătățească textul. Mă cunoașteți deja, știți că sunt uh, dispus să fac compromisuri și sunt convins că vom putea să elaborăm un text vizionar care să se bucure de sprijinul majorității colegilor din comisie și care să stabilească sarcinile pentru următorii ani pentru comisie. Aștept așadar întrebările, comentariile, sugestiile dumneavoastră. Mulțumesc! Acum am să dau cuvântul uh, raportoare, raportorilor din umbră, începând cu doamna Cliveti. Mulțumesc, uh, doamnă președintă. Uh, și eu consider că această acest subiect este unul extrem de important. Uh, raportul uh, pe care îl uh, lucrează colegul meu, Coșa, surprinde cel puțin până acum câteva chestiuni care trebuie discutate în legătură cu această directivă, pornind de pildă de la titlul acesteia, care este Directivă de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament și care în realitate nu este un cadru general, după părerea mea, de vreme ce uh, privește numai unele dintre uh, discriminările, cazurile de discriminare care se pot petrece în uh, încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă, așa cum uh, domnul Coșa a menționat deja. Ori, uh, în realitate, părerea mea și cred că numai a mea, nu numai a mea, este că ar trebui la nivelul Uniunii Europene să avem o directivă cu adevărat generală, care să acopere absolut toate tipurile de discriminare, inclusiv, de pildă, discriminări de gen, inclusiv cele privind etnia. Uh, numai în acest fel am putea să uh, combatem cu adevărat uh, discriminarea la locul de muncă, pentru că aproape în nicio situație nu există un singur tip de discriminare. Întotdeauna este Uh, de pildă, o femeie tânără, însărcinată, din etnia romă, care dorește, nu așa, să se angajeze. Cu alte cuvinte, sunt mult mai multe tipuri de discriminare cuprinse, în, uh, concentrate într-un singur caz. Și atunci, asta ne-ar ajuta, dacă am avea o directivă cu adevărat generală, ne-ar ajuta, ar ajuta victimele în principal, pentru că altfel există destul de multă, îmi imaginez, uh, Uh, lipsă de orientare și uh, nu putem să le ajutăm pe victime dacă nu avem o astfel de situație. Uh, în raportul pe care îl face colegul meu, domnia sa insistă, cum a spus, asupra unora dintre probleme. Eu mi-aș dori să insist în amendamentele pe care le voi depune cu privire la discriminarea privind vârsta, vârsta foarte tânără, deci tinerii, sau vârsta mai uh, puțin tânără, perioada anilor uh, uh, când poate unele persoane în vârstă de 50-55 de ani sunt obligate să schimbe locul de muncă sau să se recalifice, apărând o serie de probleme din acest punct de vedere. De asemenea, m-ar interesa să abordez probleme legate de definiția dizabilității, pentru că nu există în, acest, în această directivă și pot exista diferite tipuri de dizabilități, cele mai complicate, după părerea mea, fiind cele neaparente, cele care pot da uh, naștere și la o serie de chestiuni legate de protecția datelor și o explicație foarte scurtă. Uh, acum 20 și ceva de ani, în uh, spitalele din uh, țara mea, uh, Uh, mulți bebeluși au fost infectați cu uh, virusul HIV-SIDA. Uh, aceștia au devenit acum oameni adulți, lor nu le place să se vorbească despre faptul că ei au această boală, sunt persoane cu dizabilități, deci trebuie să încercăm să îi protejăm și pe ei din punctul de vedere al uh, ocupării și al încadrării în muncă. Uh, pentru moment mă opresc. Uh, s-au invocat în acest raport o serie de uh, spețe, deci jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, care aceasta a interpretat deja directiva, de unde tragem concluzia că este într-adevăr momentul să tragem semnalul că această directivă trebuie să fie modificată, trebuie să fie amendată pentru a fi mai uh, uh coerentă în aplicare. Uh, și în această situație, deci, voi depune amendamente și, așa cum spunea colegul meu Coșa, sper să lucrăm împreună bine pentru a produce un raport uh, corespunzător. Mulțumesc! Thank you. Sirio Vir. Mulțumesc. Sirio Vir. tänan proua esinaine ma ei leidnud kohe õiget mikrofoni ülesse mulțumesc mi-am dat seama că trebuie să-mi pornesc microfonul nu vreau să insist mult asupra acestui subiect, pentru că eu nu cred că un singur act juridic poate să acopere totul. Și dizabilități, discriminarea etnică, discriminarea bazată pe religie, toate acestea sunt fenomene diferite și dacă le includem pe toate într-o singură directivă, poate rezultatele nu vor fi atât de bune. Vreau, în primul rând, să-i mulțumesc raportorului pentru munca depusă la acest raport. Și după ce am citit proiectul de raport, îmi dau seama că uh, Punctele menționate sunt foarte pertinente. Discriminarea la locul de muncă sau la încadrarea în muncă, ocuparea forței de muncă, um, periclitează solidaritatea în uh, societățile noastre, pentru că în economiile noastre avem nevoie de tratament uh, egal și pentru a îmbunătăți situația avem nevoie, cred, de o abordare universală, o abordare unde nu există, nu e loc de interpretări unilaterale sau diferite sau de moduri diferite de a înțelege uh, lucrurile. Spețele și deciziile Curții de Justiție uh, au reflectat diferențele de interpretare și colega din partea grupului social-democrat a uh, subliniat acest uh, lucru Într-adevăr, sunt mari diferențe în punerea în aplicare a acestei directive și deci, de aceea inițiativa pentru acest raport este foarte binevenită și sper să putem să-l îmbunătățim. Mulțumesc! Thank you, Siri, for your contribution. Mulțum mulțumesc, Siri, pentru contribuție și acum Elisabeth Schröter. În primul rând, mulțumesc raportorului pentru proiectul de raport. Ehm, mi se pare palpitant că enumeră și deciziile Curții de Justiție care au îmbunătățit uh, directiva, pentru că atunci când uh, Curtea pronunță o decizie, ea are exact acest efect juridic. Și cred că putem, deci, să tragem niște învățăminte de aici și să îmbunătățim și mai mult raportul. Știu că raportorul uh, are doar uh, un spațiu limitat la dispoziție și deci nu a putut să scrie tot ce voia să scrie în raport, dar tocmai de aceea noi colegii putem să aducem completările pe care le considerăm necesare. Sunt uh, de acord cu ideile colegei mele și anume ca toate formele de discriminare să fie abordate în acest raport. Mi se pare foarte important acest punct. Și trebuie să vă spun foarte sincer că aș merge chiar un pas mai departe. Aș dori ca toate situațiile din statele membre care au pus mai mult sau mai puțin în, uh, au transpus mai mult sau mai puțin în legislație această directivă. Deci toate situațiile trebuie să fie cuprinse în raport, pentru că raportul uh, se referă la toată perioada după care trebuie făcută o monitorizare cu privire la modul în care a fost pusă în aplicare directiva. Deci trebuie în raport să se vadă care au fost punctele forte, unde există lipsuri, rămâneri în urmă, pentru ca să se învețe lecțiile necesare și de aceea trebuie să uh, putem să rugăm comisia sau să-i cerem să insiste pe punctele unde sunt probleme, pentru că fiecare cetățean al Uniunii Europene are dreptul de a nu fi discriminat la locul de muncă și tocmai de aceea trebuie să se poată um, să se știe exact unde sunt problemele ca să facem recomandări um, la nivel politic, la nivel de activitate, de acțiuni. Aceasta este poziția mea. Mă bucur că suntem uh, în mare parte de acord și cred că putem cu toții să ne aducem uh, contribuția și să uh, contribuim cu experiența noastră la acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Lind, din partea Comisiei. Aveți cuvântul. Intervenție fără microfon. Thank you, Madam Chair. Uh, first of... Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi, noi salutăm sprijinul continuu pe care le oferă Parlamentul European uh, ce privește această directivă și inițiativele noastre. Raportul Comisiei cu privire la punerea în aplicare a directivei urmează să fie finalizat înainte de sfârșitul acestui an. Vreau să spun că acest raport este unul comun, el privește această directivă și Directiva 2000-43-CE cu privire la egalitatea de șanse noi vom avea o aceeași abordare în ce privește ambele directive. În acest raport vom analiza punerea în aplicare și experiența rezultată în urma ei. Deci, vom încerca să vedem care sunt lacunele în materie de aplicare, posibile îmbunătățiri. Vreau să sub... Vreau să subliniez că toate statele membre au transpus directiva în legislația lor și noi monitorizăm în continuare punerea ei în aplicare. În ce privește conceptul de dizabilitate, vreau să fac o observație. Avem o hotărâre foarte recentă a Curții de Justiție în cauza Ring Berger, Este vorba de cauza 335-11 din uh, aprilie anul acesta. Și uh, în această hotărâre aflăm că dizabilitatea apare ca urmare a unei uh, boli sau a unei incapacitări pe termen lung. Și încă o precizare în legătură cu punctul 15 din uh, proiectul de raport în care li se cere statelor membre să-și reanalizeze poziția cu privire la propunerea orizontală din 2008, vreau să spun că noi uh, am susținut întotdeauna această propunere și statele membre, doar statele membre sunt cele care trebuie să reacționeze. Mulțumesc, raportorul. Köszönöm. Köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat. Mulțumesc, doamna președinte. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru remarcele constructive și pentru sugestii. Am ascultat cu mare interes. Dați-mi voie totuși să spun unele lucruri. Raportoarea din umbră din partea socialiștilor a spus că uh, discriminarea pe baza religiei și pe baza vârstei sunt întotdeauna problematice. Eu cred că jurisprudența Curții de Justiție este foarte mănânțită și uh, în acest domeniu a dat Curtea de Justiție cele mai multe hotărâri. Sunt uh, altele zonele în care trebuie să ne intensificăm eforturile. Un alt lucru pe care vreau să-l precizez este legat de definiția dizabilității. La punctul 12 din raportul meu, fac o referire la definiția dată de Curtea de Justiție într-una din hotărârile sale cred că ar trebui să o folosim ca punct de plecare, ca o bază. Este totuși o definiție dată de Curtea de Justiție. În ce privește Comisia și Curtea de Justiție, cred că obiectivul este să se găsească o modalitate pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a acestei directive. Și, în fine, legat de punctul 15, la care s-au referit uh, toți colegii, trebuie spus că directiva este una generală, o directivă orizontală și mi se pare că aceste două aspecte sunt uh, coerente. Avem nevoie totuși de amendamente dacă vreți să îmbunătățim acest text Insist doar asupra faptului că orice sugestie cu care veniți, orice propunere, trebuie să aibă și o referință juridică, să facă trimitere la un temei juridic. Doar așa putem să înregistrăm un progres. Combaterea discriminării pe piața muncii și în domeniul ocupării a avansat foarte bine. Normele acestea sunt uh, aplicate, însă în afara acestei arii nu ne descurcăm suficient de bine. Deci eu vreau să primesc uh, sugestii, dar cu trimiteri concrete la legislație sau la jurisprudența curții. Și uh, pot să vă asigur că voi analiza cu atenție și voi include în textul meu final toate amendamentele de acest gen. So then, thank you for this Doamna președinte, mulțumim pentru această discuție. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 11 iunie, ora prânzului și votul în comisia noastră va avea loc pe 25 septembrie. Mergem mai departe la punctul 12 de pe ordinea de zi. Efectele constrângerilor bugetare asupra autorităților regionale și locale în ce privește cheltuielile aferente fondurilor structurale ale UE în statele membre. Este o primă discuție a proiectul de aviz redactat de Ian Kozlovski pentru raportul redactat de doamna Mazzoni din proprie inițiativă. Deci este vorba despre finanțele publice ale statelor membre. Vom uh, desfășura procedura doar în limba engleză, deoarece nu a existat suficient timp pentru traducere Așa că acum o să-i dau cuvântul domnului Kozlovski. Vă rog. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, situația economică în care se găsește Europa face ca statele membre să fie nevoite să ia măsuri de austeritate și să facă economii. Aceste măsuri uh, au, bineînțeles, un impact asupra autorităților locale și uh, regionale. Ele trebuie acum să se confrunte cu uh, o diminuare a investițiilor și în același timp să, să facă față unei cereri tot mai mare de servicii sociale. Acest impact poate fi devastator pentru autoritățile regionale și locale. Iar uh, această situație poate să pericliteze punerea în aplicare a strategiei 2020, mai ales în domeniul creșterii și ocupării. În avizul meu uh, propun câteva măsuri pentru a combate această tendință nefastă prin care să susținem autoritățile locale și regionale în domeniul ocupării și a dezvoltării economice. În ce privește fondurile structurale și întreaga politică de coeziune, dar și strategia 2020, să nu uităm care este impactul acestor măsuri asupra coeziunii sociale. Noi trebuie să ne continuăm lucrările pentru a simplifica procedurile și pentru că aceste fonduri să devină mai accesibile pentru statele membre. Comisia Europeană a propus deja o serie de simplificări care, sper eu, vor reduce povara pe care o suportă beneficiarii și care vor duce la o mai bună aplicare a proiectelor și uh, la măsuri mai rapide pentru a putea face față provocărilor de ordin economic cu care ne confruntăm. Trebuie să amintesc că lucrările noastre referitoare la Fondul Social European, dar și la cele structurale, sunt necesare, trebuie să le continuăm și mă bizui în continuare pe susținerea Comisiei, a Parlamentului și a statelor membre există o amenințare la adresa utilizării eficiente a acestor instrumente de finanțare și anume nivelul foarte ridicat de raluri, de credite de angajament necheltuite. La finele anului 2012, nivelul acestor raluri era fără precedent de 117 milioane de euro. Acest lucru pune în pericol solvabilitatea beneficiarilor noștri și sigur că e o amenințare la adresa proiectelor pe care vrem să le îndeplinim și uh, are ca efect o creștere a șomajului în regiuni. Așadar, pentru a asigura o corelare mai bună între strategia UE și a statelor membre și a autorităților regionale și locale, trebuie ca aceste autorități să fie implicate în tot procesul de planificare, monitorizare și evaluare a cheltuirii fondurilor structurale. Prin această abordare, vom putea realiza mai bine strategiile noastre, vom putea să atingem obiectivele strategice fixate de Uniunea Europeană și la nivel regional se va putea reacționa mai rapid la nevoile reale ale regiunilor. Având în vedere că acest gen de investiții stimulează creșterea și uh, ocuparea, mă gândesc în special la fondurile uh, din FSE, uh, ei bine, pentru acestea trebuie să existe reguli de finanțare suficient de flexibile, astfel încât să nu împiedicăm realizarea proiectelor de investiții cu fonduri din această sursă. PPP-urile, parteneriatele public-private, pot constitui o soluție foarte bună, nu doar în regiunile care beneficiază direct de pe urma FSE, ci și pentru celelalte, adică pentru tot teritoriul Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum câteva comentarii din partea raportorului ALDE, Phil Benyon. Phil Benyon ține să îi mulțumească raportorului pentru acest proiect de aviz și vrea să transmită că este de acord cu principalele propuneri legate de FSE și de îndeplinirea obiectivelor 2020. Ralurile trebuie să fie diminuate și trebuie garantată o flexibilitate care să ne permite să utilizăm fondurile în modul cel mai eficient, mai ales în contextul crizei actuale. Filbenian salută o simplificare a procedurilor pentru uh, o accesare mai simplă a fondurilor structurale și altor fonduri europene. Filbenian are în vedere câteva amendamente pentru a completa acest text îi mulțumește raportorului și dorește să aibă un dialog uh, constructiv pe această temă. Domnul Coțolino, văd că nu este prezent. Așa că o să-i dau cuvântul domnului Sercas din partea socialiștilor. Gracias, señora presidenta. Nuestro shadow rapporteur es el señor... Mulțumesc, domnule președinte. Um, o să îl înlocuiesc pe domnul Cosolino până ajunge aici. Știu ce vrea să spună. Pentru noi, uh, este, acesta este momentul în care trebuie să prezicem Uh, negru pe alb uh, dificultățile cu care se confruntă autoritățile locale. Acestea sunt cele mai presante nevoi, fiindcă reducerile bugetare au impact foarte mare, mai ales la nivel local, în regiunile unde ar trebui să încercăm să generăm uh, locuri de muncă și să luptăm împotriva excluziunii sociale care, care crește exponențial în aceste regiuni. Poate că nu ne-am dat seama de un lucru, vom vedea mâine în regulament cât de mult s-a înțeles acest lucru, este faptul că de fiecare dată când se operează o reducere, se generează o reacție în lans negativă. Cu cât se reduce mai mult la nivel național, cu atât uh, scad resursele care ajung uh, la nivel regional pentru a, aplica, pentru a pune în aplicare proiectele uh, susținute de fonduri structurale. Acum uh, trebuie să, să desfășurăm programe pentru stimularea economiei, dar acest lucru nu se poate face fiindcă nu există resurse pentru a pune în aplicare aceste programe. Deci nu facem decât să înmulțim problemele. La asta duce austeritatea. Nu este vorba doar despre politici de austeritate la ora actuală, este vorba de, de politici proaste aplicate la nivel local. Măsurile de austeritate ne împiedică să atingem obiectivele din strategia 2020 fiindcă nu se concentrează de sub, decât asupra unui element al uh, politicilor um, publice, ajustare fiscală, ceea ce nu va crea locuri de muncă pe termen lung sau pe termen mediu, da, iar tocmai de asta avem nevoie. Trebuie să îmbunătățim uh, calificarea și resursele pentru, mm, pentru producerea de calificări. Uh, să, uh, am cerut să se pună în rezervă 29% pentru Fondul Social European și nu trebuie să ne atingem de aceste sume, fiindcă FSE aduce cele mai mari uh, beneficii în ceea ce privește crearea de locuri de muncă. Și acum se, uh, se încearcă reducerea acestui procent, 21,5%, nu știu cât a cerut Comisia, dar reducerea acestor resurse ale FSE va duce la puținarea șanselor celor care caută locuri de muncă acum la nivel local. Președintele Barroso a spus că zi de zi facem planuri noi, dar uh, noi încercăm să răspundem unor întrebări uh, care există de mult timp. Și până la urmă, ce facem? Reprogramăm fondurile europene. Există idei noi, cum ar fi garanția pentru tineri sau, sau alte politici pentru tineri care sunt anunțate ca fiind politici noi, dar noi nu ne păstrăm făgăduirile de anul trecut în uh, nu plătim banii regiunilor care apoi la rândul lor nu mai pot plăti pentru programele pe care încerc să le aplice și până la urmă nici regiunile nu-și mai pot uh, îndeplini obiectivele. Autoritățile locale s-au, s-au săturat de această abordare. Trebuie să ne asigurăm că înțelegem diferența între plăți și angajamente, trebuie să ne respectăm angajamentele de, uh, de plăți pe care le luăm. Și trebuie să fim foarte atenți în momentul în care vine vorba de, de autoritățile locale care trebuie să aibă competențele necesare pentru a-și uh, respecta angajamentele. Ei își dau seama de impactul acțiunilor lor, dar, dar, uh, după părerea mea, politicienii joacă în continuare acest rol uh, periculos, reducând resursele financiare aferente angajamentelor financiare. Mulțumesc, domnul Thomas Mann. Ja, vielen Dank. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu, ca și ceilalți raportori, sunt foarte recunoscător uh, pentru uh, textul pe care îl avem în față și vom încerca să îl îmbunătățim. Sigur că autoritățile locale și regionale suferă uh, atunci când trebuie impuse niște planuri bugetare. Este corect acest lucru și trebuie să ne asigurăm că aceste programe să nu fie scoase de pe ordinea de zi, numai pentru că se spune că trebuie făcute, făcute economii. Cei care vor să facă economii nu sunt cei care spun, uh, sau nu trebuie să spună că, bun, trebuie să facem economiile radical, trebuie pur și simplu să adunăm niște bani. Pentru că banii există pentru a facilita investiții pentru ocupare, pentru astfel de inițiative. Și noi uh, trebuie să vedem care ar fi intervalul de timp. Bun, acum nu poate fi finanțată o acțiune în măsură pentru că nu sunt bani, dar să vedem când va putea fi finanțată. Avem nevoie de un echilibru. Deci, pe de o parte, să ne asigurăm că avem uh, banii care sunt necesari și, pe de altă parte, că banii pe care îi avem să fie investiți într-un mod uh, eficace, într-un mod productiv. Adesea um, s-a întâmplat și mie și altor colegi că atunci când uh, verificăm lucrurile la fața locului să nu mai putem vedea, să nu mai fie concrete inițiativele care se iau. Um, trebuie să le spunem oamenilor Uh, că ei trebuie să se implice, să facă proiecte pentru a primi bani. Tu vii din Spania și uh, știu cât de consternat era toată lumea când au fost alegeri în Italia și domnul Monti a spus am încercat să punem Italia pe drumul cel bun și până la urmă 10% doar ne-au votat. Și de aceea trebuie să ne gândim foarte serios dacă bunele intenții ajung până la urmă uh, Uh, să eșueze și să vedem unde e problema. E o problemă de comunicare? Nu e bună strategia de comunicare? Sau nu există decât poziții uh, foarte clare, uh, alb sau negru? Nu cred. Eu cred că trebuie să avem un echilibru foarte bun. În Spania, de exemplu, aveți o idee bună vreți să preluați și să puneți în aplicare sistemul dual din Germania. Dar trebuie să știți că e nevoie de timp pentru realizarea acestui lucru. Însă, am dat posibilitatea multor spanioli, uh, spunându-le, dacă vreți să ieșiți din șomaj, haideți în alte țări, de exemplu în Germania, avem nevoie de voi. Deci, uh, astfel se naște mobilitatea. Însă nu vrem să, uh, nu vrem să favorizăm sau să stimulăm exodul de creiere. Nu vrem să rămână regiuni unde să nu fie oameni sau oameni competenți, oameni calificați. Acest lucru este foarte important. Și de asemenea cred că acest procent de 12% în cadrul FSE să fie disponibil. Um, am uh, discutat cu doamna uh, Beres, care este acum la un uh, congres la Comitetul Regiunilor și acolo se discută despre investițiile sociale. Și sigur, avem nevoie de investițiile sociale. Acestea trebuie să fie trecute în mod explicit în bugete, trebuie să fie vizibile. Și dacă vom face acest lucru, atunci îi ajutăm pe oamenii care trebuie să meargă pe acest drum uh, greu de, pe de o parte, de a face economii, dar de a putea realiza sau de a duce la bun sfârșit proiectele bune. Știu că nu este ușor, dar uh, Cred că putem să um, includem aceste lucruri în raport, pentru că regiunile, uh, orașele așteaptă acest lucru. Tocmai la Comitetul Regiunilor oamenii se întreabă cum anume putem, uh, de la nivel european, să ajutăm regiunile um, prin instrumentele noastre, prin fondurile de la nivel european, să ajutăm regiunile um, să iasă din situația dificilă în care se află e foarte important ca lucrurile să fie palpabile, să fie vizibile și avem nevoie de o uh, strategie de finanțare foarte bună, nu cu măsuri de austeritate care să ducă la distrugere. Și uh, mă bucur să purtăm această dezbatere mai departe. Mulțumesc! Acum dau cuvântul Comisiei. Domnul Bubico. Ah, yeah, the floor is yours. Hello, well, Um, I would like, first of all, to, to... Mulțumesc. În primul rând, vă mulțumesc pentru ocazia de a vorbi despre acest raport. Vreau să vă spun că suntem în uh, mare parte de acord cu analiza făcută în acest raport. Suntem uh, de acord uh, um, efectul de înfrățire, efectul uh, resimțit de multe regiuni din cauza crizei, din cauza nevoilor sporite la nivel social și a resurselor în descreștere. Investițiile publice au fost uh, folosite ca o variabilă de ajustare în momentul în care trebuia să taie ceva la nivelul bugetului. Investițiile erau primele care sufereau aceste reduceri. Acesta este și rezultatul unui proiect uh, pe care îl desfășurăm împreună cu OCDE în ceea ce privește investițiile în perioada de, în perioada de consolidare fiscală. Suntem foarte îngrijorați, mai ales pentru acele țări unde fondurile structurale reprezintă în general o, o mare parte a investițiilor publice. Deci uh, avem îngrijorări în ceea ce privește absorpția acestor fonduri. Provocările subliniate în acest raport sunt reluate în două documente de lucru care sunt în pregătire la ora actuală, două comunicări, una în structura economică a fondurilor de, de investiție și guvernanța economică, prin care se explică de ce un cadru este important, un cadru microeconomic sănătos uh, pentru aplicarea eficientă și folosirea eficientă a fondurilor, iar cealaltă, celălalt uh, document uh, este convergența către obiectivul de pe termen mediu și anume cum uh, să se integreze cofinanțarea în pactul de stabilitate și convergență. Raportul trage un semnal de alarmă în ceea ce privește separarea între investiții și consolidare. Am încercat să evităm această separare și am încercat să integrăm mai ales eh, politicile sociale și de ocupare, precum și cele de guvernanță economică. Am făcut mai multe propuneri în acest sens, inclusiv privind uh, cofinanțarea, bineînțeles, în conformitate cu dispozițiile um, pro, um, proiectului, faptul că um, trebuie să existe condiții și o limitare a cofinanțării în conformitate cu Pactul de Stabilitate și Convergență, iar obiectivul uh, um, iar um, obiectivele principale trebuie să fie respectate. Vă mulțumesc. Dau din nou cuvântul raportorului. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja chciałem podziękować wszystkim osobom, które... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc tot, tuturor celor care au contribuit la această discuție cu observații extrem de interesante. Mulțumesc și raportorilor din umbră. Sper ca aceste observații să se oglindească și în amendamente. Sper să cooperăm cât mai bine pentru a ajunge la un rezultat bun. Thank you. Mulțumesc. Termenul limită pentru amendamente este data de 6 iunie la prânz, numai în limba engleză, cu semnătură digitală și vom vota uh, la Comisia pentru Ocupare pe data de 20 iunie. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre uh, îmbunătățirea dreptului internațional privat, norme privind competența judiciară aplicabilă în domeniul ocupării forței de muncă, examinarea proiectului de aviz al doamnei Omen Reuten. Reuten. Dau cuvântul doamnei raportor. Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de a finaliza dosarul, scurt, acest text uh, scurt uh, și important, m-am întâlnit cu coraportoarea la jurii, cu Evelyn Rechter, acest raport uh, este foarte bun, uh, cuprinde chestiuni legate de negocieri colective uh, și pune accent pe implicarea angajaților cât și angajatorilor. Sunt de acord cu multe elemente din acest raport. Cred că e loc de mai bine la nivelul legislației muncii internaționale. Eu um, am ales acest subiect, chiar dacă pare destul de neinteresant. Este totuși foarte important, fiindcă m-am uh, implicat în procedura de reformare din 2011. Am uh, înaintat un amendament cu privire la autoritățile implicate în interpretarea legislației în unele cazuri, ceea ce mi se pare foarte important. Asta se referă la legislația care se aplică litigilor. Am înaintat un amendament în acest sens, o să revin asupra acestui lucru. angajații sunt protejați în general de aceste reguli. Momentul uh, în care se organizează împotriva angajatorului. Lucrurile funcționează aici, dar uh, eu am vrut să atrag atenția în raport asupra unui lucru. Angajații, în conformitate cu legislația actuală, pot fi aduși în instanță în țara unde locuiește uh, partea interesată. Dacă avem uh, angajați uh, din alte țări, deci un uh, angajat uh, din Olanda care lucrează în Germania, ei uh, pot acționa în justiție împotriva angajatorului în Olanda, chiar dacă lucrează în Germania. Deci, un tribunal olandez va da o sentință um, pe baza legislației din Germania în uh, Olanda. Destul de complicat. Eu voiam să inversez lucrurile. Doamna președintă, pentru uh, angajator și pentru sindicate, pentru angajații care vor să-și exercite drepturile, trebuie să vedem care este situația la ora actuală. Judecătorul care se ocupă de cauze individuale sau poate colective va trebui să aplice legislația care este în vigoare într-o altă țară. Nu cred că rezultatele vor fi cele scontate. Trebuie deci să existe opțiunea ca tribunalul din țara unde, unde este stabilit uh, angajatorul să fie jurisdicția care se aplică. Acest lucru va îmbunătăți calitatea legislației și iată acesta este amendamentul pe care l-am înaintat atunci pe care l-am înaintat din nou uh, în ceea ce privește avizul comisiei noastre. Am discutat cu doamna Evelyn Regner acest lucru și aș cu nerăbdare să uh, aflu care este părerea ei. Mulțumesc, doamna Regner. Vielen Dank. Also ich pflichte jetzt natürlich... Mulțumesc. Da. Vreau să spun doamnei Omen Reuten că este un subiect mult mai palpitant decât s-ar părea la prima vedere. Am să încerc um, întâi să explic contextul acestei inițiative și apoi concret să răspund la ceea ce m-a întrebat doamna Omenroiten. După uh, regulamentul Bruxelles 1, care elimină procedura de execvatur, uh, am observat că există domenii care, din punctul de vedere al angajaților sau angajatorilor, sunt foarte interesante și importante pentru această comisie. Să vă dau un exemplu. Uh, Uh, din contextul acesta și care mi-a arătat că este important să ne specializăm uh, puțin după adoptarea Bruxelles 1. Și la ce mă refer? Există în diverse domenii uh, sisteme de drept care nu includ anumite probleme. Noi trăim pe o piață internă și de aceea e nevoie să se clarifice competența judecătorească la nivel transfrontalier. Și Aici, uneori, apar probleme în relațiile de ocupare. Un angajator poate să uh, lucreze într-o țară, să aibă sediu într-o altă țară și uh, să o, angajeze oameni într-o a treia țară, deci combinații care pot fi foarte diverse. Și ce se întâmplă? Există întotdeauna uh, un motiv important, un obiectiv important, și anume, noi nu vrem să avem o piață internă astfel încât oamenii să facă un fel de Uh, forum shopping, adică să-și aleagă ei instanța care le convine mai mult în uh, țara unde dreptul le este favorabil. Și în al doilea rând, protecția părții mai slabe trebuie să rămână un principiu uh, care, uh, pe care să-l urmăm și de cele mai multe ori este vorba de angajat sau de lucrător sau de uh, consumator în funcție de domeniul în care uh, discutăm. Și înainte să mă refer la amendamentul concret, vreau să mai vorbesc despre un, o situație, și anume, a existat uh, speța Torlaen, uh, daneza Suedia din uh, 2004, este destul de cunoscută, uh, în urma unei uh, măsuri uh, din Suedia a, s-a uh, cerut unei instanțe din Danemarca să reglementeze un conflict de muncă conform legislației din Suedia și instanța respectivă a vrut să folosească legislația europeană și a existat un conflict de drept acolo. Deci, în momentul de față, judecătorii sau uh, instanțele de judecată trebuie să uh, stăpânească nu doar uh, legislația națională, ci și legislația europeană, inclusiv și mai ales în domeniul dreptului muncii. Ceea ce este puțin dificil să mai știi pe lângă legislația țării tare și toate celelalte legislații europene. Și dacă ne uităm la sistemul, modul în care arată sistemul în dreptul muncii, vedem că sunt foarte multe specificități naționale. Relațiile dintre sindicate și patronate, de exemplu, uh, sunt uh, niște uh, structuri foarte sensibile care sunt foarte diverse în Uniunea Europeană și de aceea este necesar să încercăm să păstrăm uh, tradițiile juridice din uh, fiecare stat membru și să nu intervenim um, în, uh, în acestea. Și acolo unde există conflicte de muncă cu un caracter transfrontalier, să fie foarte clar cum anume se aplică uh, dreptul. Dacă, de exemplu, angajatorii îl dau în judecată pe angajații îl dau în judecată pe angajator, dacă nu este foarte clar care este locul uh, de muncă, sunt, de exemplu, foarte multe cazuri legate de companii de transport Uh, o firmă își are sediu într-o parte, um, apoi uh, sunt toate țările prin care se uh, trece și, de asemenea, țara unde își are reședința lucrătorul. Deci e complicat. Doamna Omenreuten, uitați care este problema. Eu recunosc faptul că pentru zonele de frontieră există relații foarte strânse între uh, cele două țări. Deci oamenii trăiesc într-o țară și fac naveta în fiecare zi peste graniță în uh, țara vecină. Într-adevăr, mie mi se pare că prin ceea ce spuneți dumneavoastră s-ar înrăutăți situația pentru uh, lucrători. Pentru că dacă v-am înțeles bine, ați spus că avem un lucrător în țara A care lucrează în țara B și în țara B, unde angajatorul său își are sediul, uh, doar acolo poate să fie acționat în justiție sau să dea în justiție uh, angajatorul, ceea ce, din punctul meu de vedere, încalcă principiul protecției părții mai slabe, care este un principiu consacrat în dreptul internațional și în regulamentul Bruxelles 1. Sper că am înțeles bine abordarea dumneavoastră, pentru că la început nu mi-a fost foarte uh, clar dacă vorbiți despre uh, o situație în care sunt trei țări, deci uh, în țara A unde își are reședința persoana, țara B unde lucrează și țara C unde um, există sediul angajatorului, de exemplu. Și într-un astfel de caz, întotdeauna domiciliul angajatului trebuie să fie în mod normal este locul unde el, partea mai slabă, este mai bine protejat și deci acolo trebuie să poată să acționeze în instanță cealaltă parte. Aceasta este situația prevăzută, protecția prevăzută de regulamentul Bruxelles 1 și sigur că dacă uh, e clar că omul se poate descurca mai bine în țara sa, unde cunoaște sistemul, unde se vorbește limba sa și deci e bine să uh, existe competență judecătorească în această țară. Domnule Omen Reuten. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur foarte mult că avem această dezbatere. Eu aș dori să avem un angajator, de pildă, în Austria, nu, un angajat din Austria care lucrează în uh, Germania. Angajatul, deci, uh, are, ar trebui să aibă posibilitatea, dacă există un litigiu cu angajatorul, să poată acționa în justiție în Germania. Vreau, aș vrea să, ca lucrurile stea așa, fiindcă dacă, uh, dacă lucrătorul austriac vrea să dea în judecată patronul german și trebuie să facă în Austria atunci judecătorul austriac care aplică legislația, aplică legislația germană și trebuie să dea o, hotăr- să dea o hotărâre. În cazul acesta, partea slabă este angajat, angajatul și vreau să, să uh, inversez situația, asta am încercat și înainte. Bine, cunosc foarte multe cauze unde, unde s-au întâmpinat foarte multe, unde au apărut foarte multe erori. Lucrurile nu au mers cum trebuie. Dacă Germania este țara unde s-a stabilit uh, angajatorul, atunci ar fi mai bine ca procedura să aibă loc uh, la tribunal, să aibă loc în acea țară. Asta încerc să fac, domnul președinte. Ich kann Ihnen nur versichern, ich werde mir das noch sehr genau eu nu pot decât să vă asigur că voi analiza cu mare atenție situația. Deocamdată am îndoieli, deci uh, trebuie să, să mă gândesc un pic mai bine. Dar, în orice caz, uh, putem eventual să analizăm situația împreună. Mulțumesc, dau cuvântul comisiei. Doamna Kerkehofe. aici? Sunteți aici? Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Colega mea nu este aici, eu sunt Elvina Morchite în locul ei. În primul rând mulțumesc uh, doamnei raportor și Parlamentului European pentru abordarea acestui subiect, uh, jurisdicția în uh, sectorul muncii, drepturile lucrătorilor se regăsesc deja în uh, reformarea directivei Bruxelles 1. Drepturile lor au fost consolidate. Uh, noul regulament, mă scuzați, reformulat, prevede dreptul ca, um, ca lucrătorii să poată demara o acțiune uh, împotriva mai multor angajatori în același timp în justiție, chiar dacă asta în, pe teritoriul european, chiar dacă angajatorul este domiciliat în afara Europei. Deci este deja o îmbunătățire a situației. Parlamentul, Parlamentul European dorea să opereze mai multe schimbări, mai ales în ceea ce privește litigii care uh, vizează acțiune industrială, da, sindicală și am discutat acest lucru în cadrul negocierilor privind reformularea regulamentului Bruxelles 1. Așa cum am spus atunci, rezultatul rezultatele consultărilor noastre și uh, a pregătirilor Comisiei pentru Bruxelles 1 nu a uh, reliefat nevoia de a avea reglementări în acest sens. Acum, în ceea ce privește propunerile doamnei raportor de a avea o jurisdicție exclusivă, de, o, o regulă în acest sens și condiții aferente. Avem unele îndoiele aici. Am uh, analizat această propunere. După noi, această regulă s-ar putea să reducă accesul la justiție în rândul angaja, uh, angajaților. Adică, în conformitate cu regulamentul Bruxelles 1, în, uh, în cazul în care angajatul este dat în, angajatorul este dat în judecată, angajator, an, angajatorul este dat în judecată, angajatul poate să um, aleagă între statul unde este stabilit angajatorul și statul unde desfășoară angajatul activitatea. În ceea ce privește cazul în care angajatul este dat în judecată, uh, statul de, statul de unde vine angajatul este jurisdicția în, în aceste cazuri. Deci, angajații dați în judecată de angajatori ar fi uh, obligați să, să se apere într-o jurisdicție străină a angajatorului. Avem unele îndoiele aici și doamna Regner a subliniat acest lucru. Nu credem că această sugestie potrivită uh, Uh, poate că s-ar aduce atingere uh, jurisdic, principiului de jurisdicție protectoare pentru angajați care este uh, stipulat în regulamentul Bruxelles 1. Dar vom mai discuta despre acest lucru. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Ovir are cuvântul. Mulțumesc. Mă, uh, mă surprinde că îmi dați cuvântul. Doamna Omen Reuten și doamna Regner și reprezentanta comisiei ne-au uh, spus uh, și ne-au dovedit cât de important este acest subiect. Obiectivul este foarte clar și anume protejarea angajaților care sunt partea mai slabă din relațiile uh, de muncă. Și mm, cei trei, cei, cei trei colegi au vorbit despre acest lucru. Trebuie să dăm dovadă de, de coerență în, uh, în ceea ce privește tradițiile noastre uh, juridice. Nu trebuie să existe restricții în ceea ce privește legislația muncii. Legislația muncii este un domeniu, un subiect sensibil în Parlamentul European, dat fiind că Uniunea Europeană, Europeană nu uh, are un amestec prea mare în acest domeniu. Acest lucru însă nu înseamnă că nu trebuie să ne ocupăm de acest subiect. Există probleme în egală măsură există voința de a soluționa aceste probleme, de a face lucrurile mai simple și mai accesibile pentru angajați. Există această voință, iar uh, grupul meu, grupul ALDE, are același scop și vom înainta amendamente în acest sens. Vă mulțumesc. Thank you. Mrs. Omenreuten, do you want to have the floor once again? Yeah, yeah, voorzitter ik, ik, eh, eh, het voorstel wat ik heb gedaan eh, is natuurlijk... Doamna Omenroiten, doriți să mai luați cuvântul încă o dată? Da. Uh, sigur că am ascultat cu mare atenție discuția și vom discuta, vom organiza o nouă întâlnire cu raportorii din umbră, cu doamna Regner, pentru a vedea exact cum stau lucrurile. Am ascultat uh, ce a spus comisia și în orice caz, intenția mea, pot să vă spun, că este aceea de a consolida drepturile angajaților care vor să-și dea în uh, judecată angajatori. Și dacă un angajat dorește să dea în judecată angajatorul său german, dacă el vine din Olanda, poate să o facă doar în Olanda în momentul de față. Eu cred că el ar fi într-o situație mai bună, angajatul, dacă ar putea să-l dea în judecată pe angajatorul său, în Germania, pentru că judecătorul din Olanda nu cunoaște bine legislația din Germania și asta e problema pe care o vedeam eu și pe care am vrut să o rezolv prin propunerile mele. Deci eu cred că ar trebui să remediem situația. Am adoptat acest amendament, apoi el a fost schimbat, l-am discutat de mai multe ori. Eu cred că am putea să susținem mai bine partea mai slabă dacă facem lucrurile așa cum propun eu. Pentru că dacă nu, nu știm cum se întâmplă lucrurile. Mulțumesc. Discuția va continua. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 14 iunie la ora 12, tot cu semnătură digitală și vom vota în comisia noastră pe 5 septembrie. Putem deci să trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. E vorba de contractele Uh, negociere colective transfrontaliere și dialogul social transnațional. 144 de amendamente s-au depus la raportul Handel și dau cuvântul raportorului Thomas Handel. Mulțumesc, doamnă președinte. Raportul spune negocieri colective transfrontaliere și dialogul social transnațional și vă rog să fiți înțelegători um, acest uh, titlu a fost moștenit, acest raport de fapt a fost moștenit, pentru că nimeni nu s-a simțit competent pentru acest raport, l-am preluat eu pentru că m-am gândit că am uh, o experiență îndelungată ca negociator în uh, întreprinderi și deci uh, experiența mea ar fi bine investită aici. Și numărul amendamentelor dovedește, confirmă faptul că este un domeniu foarte complicat audierea pe care am uh, organizat-o a arătat că e bine să limităm lucrurile doar la un domeniu și anume la uh, acordurile colective transnaționale. Și am încercat să fac acest lucru, pentru că există sisteme foarte diferite um, între statele membre și de aceea trebuie să ne limităm la acest domeniu. Coordonarea politicilor salariale care apare la, în, în anumite amendamente nu pot să facă obiectul unor reglementări la nivel european. De asemenea, negociere colective transnaționale la nivel național, nici acestea. Și uh, Ehm, mi s-ar părea de asemenea mult deplasat să încercăm să reglementăm chestiuni eh, de orientare eh, macroeconomică în acest raport. Ar fi trasă de păr situația sau chiar contraproductivă și deci ar trebui să ne limităm în acest raport la acordurile de întreprindere transnaționale. Ehm, mi se pare că există anumite neînțelegeri eh, Uh, pe care cred că le vom putea clarifica în cursul dezbaterilor. Acum, mi se pare că există o temere reflectată în mai multe amendamente, că e vorba de ceva uh, chestiuni uh, radicale sau chiar comuniste. pot să vă asigur că nu am astfel de intenții și cine se uită la documentul comisiei pe acest subiect uh, poate să vadă că am rămas exact în contextul uh, acestui text și sunt și unii care spun că eu ne, nu e nevoie de o astfel de reglementare. Dar vreau să vă atrag atenția că Comisia, în raportul său, consideră că în ultimul deceniu, din anul 2000, Uh, avem 220 de astfel de acorduri de întreprindere în 144 de întreprinderi, majoritatea dintre acestea în Uniunea Europeană și astăzi dimineață am discutat despre detașarea lucrătorilor și am spus că raportul respectiv este foarte important pentru că uh, afectează un milion de lucrători. Trebuie să vă atrag atenția uh, Ă, Comisia consideră că aceste acorduri deja afectează în momentul de față 10 milioane de lucrători din Uniunea Europeană. Deci nu este tocmai un subiect ă, neimportant. Apoi, o a doua poziție care apare, transpare în multe amendamente, este că ă, nu e nevoie de reglementare și pentru că nu există niciun fel de litigi. Dar Există acorduri de întreprindere transnaționale care tocmai reglementează anumite litigi și, de asemenea, Comisia, în documentele sale, spune că statutul juridic al acordurilor de întreprindere transnaționale este foarte neclar, el uh, variază foarte mult de la stat la stat, e nevoie să se consolideze certitudinea juridică și să se îmbunătățească prevenirea și organizarea unor sisteme de soluționare a litigiilor. Și cred că în următoarele uh, întâlniri cu raportorii din umbra am putea să discutăm despre aceste uh, lucruri, pentru că văd un uh, potențial de a ajunge la compromisuri bune pentru aceste amendamente. De asemenea, s-a făcut, se cere o mai puternică coordonare a politicilor salariale și a coordonării macroeconomice. Um, nu cred că este obiectul acestui raport, dar în același timp îmi dau seama că sunt subiecte importante și s-ar putea, mi-aș putea imagina includerea acestor uh, teme într-un capitol în raport. Ar trebui să discutăm despre aceste lucruri, despre un cadru juridic pentru acordurile de întreprindere transnaționale, în sensul că nu se impune acum de la nivel european un cadru juridic uh, obligatoriu uh, părților la astfel de acorduri, ci se uh, trasează, se creionează un cadru juridic opțional care să vină în ajutorul partenerilor care negociază astfel de acorduri. Deci un cadru juridic opțional nu este obligatoriu, dar rămâne la latitudinea partenerilor Uh, la nivel european, dacă partenerilor din Europa, dacă vor să-l folosească sau nu. Mai există o întreagă serie de amendamente care vin aproape exclusiv din partea verzilor și care doresc să consolideze dialogul social. E un capitol de sine stătător. Um, dar uh, cred că am putea să Uh, discutăm cu uh, colegii și să vedem cum am putea să integrăm aceste puncte. O altă serie de amendamente se referă la clauza uh, care menține nivelul de protecție, așa numită non-regression clause această clauză, unii doresc să o elimine, dar vreau să vă atrag atenția că în documentul de lucru al Comisiei se spune că lipsa acestei clauze de menținere a nivelului de protecție ar fi un obstacol pentru acordurile transnaționale de întreprindere. Sigur că putem să discutăm în profunzime despre acest uh, subiect. Apoi, reglementarea conflictelor uh, uh, și competența judecătorească sunt alt domeniu și am așteptat astfel de amendamente și cred că, într-adevăr, ar trebui să discutăm despre soluționarea judiciară și extrajudiciară a litigilor și există o marjă de compromis. Mi se par bune amendamentele, multe amendamente în acest sens. Și ultimul uh, subiect, ultimul capitol, uh, jurisprudența Curții Europene de Justiție, cazul Laval, de exemplu, um, Există amendamente în toate sensurile pe acest uh, subiect și vom încerca să ajungem la un compromis, um, făcând uh, propuneri uh, în următoarele săptămâni raportorilor din umbră din celelalte grupuri politice. Există și anumite chestiuni de traducere care nu sunt foarte clare în amendamente și trebuie să clarificăm lucrurile. Vom avea nevoie de ajutorul secretariatului dar nu e vorba de erori, ci e vorba de sisteme diferite în sistemele uh, de uh, negocieri colective, pentru că uh, s-ar putea ca în anumite țări să se folosească aceleași sintagme pentru realități diferite. Um, și de aceea uneori este dificil pentru traducători sau sunt concepte care nu sunt compatibile. Eu cred în orice caz că vom putea să facem o treabă bună pe baza tuturor acestor amendamente și eu sper că vom avea în continuare un proces de muncă interesant cu toți colegii. Vă mulțumesc pentru atenție. The next, uh, Mulțumesc și acum domnul Ri. Eh, eh, mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi vreau să-l felicit pe domnul Handel pentru acest raport. Vreau să-l asigur că eu, în calitate de raportor din umbră, sunt uh, complet disponibil și deschis pentru discuții. Acum aș vrea să fac câteva observații, să aduc um, în discuție câteva lucruri care poate nu sunt atât de importante, dar care se pot dovedi utile, mai ales în ce privește cadrul juridic opțional și acordurile transnaționale. Este vorba de prevederile de la punctul 6, unde este tratată chestiunea federațiilor sindicale și uh, negocierile și procedurile ce se aplică. Considerăm că ar trebui să clarificăm uh, cine negociază și pe baza cărui mandat. Să punem acolo doar uh, sindicate nu este suficient, trebuie incluse și patronatele. Poate că ar fi bine să menționăm uh, acolo, să-i menționăm pe toți partenerii sociali să avem o listă mai exhaustivă. Iar punctul 7 ni se pare că are o formulare prea imperativă. Am vrea să diluăm puțin tonul. În ce privește punctul 8, eu și uh, mulți alți colegi considerăm că e nevoie de proceduri și de un mecanism de soluționare a disputelor, a litigiilor. Uh, Domnul Hentel propune ceva ce deja există. N-ar trebui să ne apucăm să reinventăm roata. Nu sunt deloc de acord cu cele de la alineatul 10, pentru că eu cred că în procedurile ce țin de relațiile de muncă, competența judiciară trebuie să aparțină statului național. Deci mie mi se pare că aici se creează un conflict, o contradicție cu legislația europeană. Se poate ajunge până la Curtea Europeană de Justiție dacă se rămâne la această formulare. Nu văd de ce ar trebui să complicăm lucrurile și să existe trei niveluri de instanță pentru procedurile judiciare. S-a vorbit mai devreme, uh, s-a avansat o idee interesantă care a fost apoi uh, lăsată la o parte, anume că judecătorii de la tribunalele de muncă ar trebui să fie invitați la o discuție pentru a ne transmite care sunt preocupările lor. Deci poate ar fi o idee bună să i invităm și să le punem întrebări direct despre cum văd ei uh, toată această problematică și cât de realiste sunt propunerile noastre, pentru că ei sunt cei mai în măsură să ne explice ce se întâmplă în activitatea lor zilnică în ce privește soluționarea litigilor de muncă. Și în fine, la alineatul 12 aflăm că există o, o cauză pe rolul Curții Europene de Justiție. Uh, aceasta este menționată. Cred că în această direcție ar trebui să meargă și abordarea noastră. Eu uh, discuție, o cauză legată de detașarea lucrătorilor și azi dimineață am discutat uh, tocmai acest dosar. Nu cred că referința aceasta apare unde trebuie, deci nu este oportună. Poate că trimiterea ar trebui să apară la directiva privind detașarea lucrătorilor. Deci noi cerem suprimarea acestui aliniat. Cam atât deocamdată și, uh, cum spuneam, uh, sunt la dispoziția domnului Handel pentru discuții. Astea au fost uh, observațiile mele în calitate de raportor din umbră și am vrut încă o dată să-mi subliniez dispoziția de cooperare. Mulțumim, urmează Jürgen Kreuzmann. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Handel încearcă acum să facă ceva și știe foarte bine ce se întâmplă și care este uh, problema. Eu, sigur, cred că are intenții bune. În Germania sunt multe comitete de întreprindere care, în mod voluntar, fac o treabă excelentă la nivel european și care încearcă să pună în aplicare uh, Uh, drepturi de reprezentativitate, de implicare a lucrătorilor și în țări unde nu există acest lucru și în uh, domeniul dreptului muncii, așa cum tocmai a subliniat colegul nostru, uh, competența judecătorească a tribunalelor muncii, statele membre sunt cele care decid cum își organizează sistemele juridice. Noi, la nivel european, nu putem face nimic. Uh, deci putem să facem această încercare de a îmbunătăți lucrurile, nu vreau să contest acest lucru. E clar că e nevoie de îmbunătățire prin informare, prin schimb de informații, comunicare, consolidarea com, uh, colaborării um, și prin implicarea partenerilor sociali. Da, domnul Handel știe întotdeauna, eu tot uh, spun că este un pic greu să transferăm anumite bune practici în alte state membre pentru că poate nu e dorit acest lucru sau există niște prejudecăți sau uh, niște motive istorice. În orice caz, experiența noastră ne-a arătat că Germania a devenit mai competitivă și în uh, marea criză uh, marile întreprinderi, BASF de exemplu, au trebuit să facă redresări, uh, să um, concedieze 20.000 de oameni. Acest lucru s-a întâmplat numai cu uh, consimțământul sindicatelor, altfel nu s-ar fi putut întâmpla lucrurile. Ceea ce ne arată că um, o întreprindere poate să fie restructurată și să devină mai competitivă, nu numai cu voința angajatorului, ci și cu implicarea și susținerea uh, Uh, lucrătorilor, a sindicatelor. Ceea ce ne arată că ar fi foarte bine dacă și alte state membre care nu au anumite uh, dispoziții să-și îmbunătățească uh, situația. Dumneavoastră puneți accentul pe autonomia parteneriatului social de a, face, de a desfășura negocieri colective, de a încheia articole, um, acorduri colective. Um, Știm, de exemplu, că la granița cu Franța, cu Alsacia, este o regiune unde ar fi foarte bine dacă condițiile ar fi asemănătoare, dar, uh, domnule Hender, știți că lucrurile se schimbă la graniță și chiar în diverse regiuni există diferențe. De aceea, trebuie pur și simplu să vedem ce anume se poate face um, pot să susțin ceea ce a spus antevorbitorul uh, meu. În orice caz, trebuie să vedem și dacă vom putea să colaborăm cu dumneavoastră, o facem cu plăcere, dar uh, deocamdată eu văd uh, că întreaga legislație socială despre care discutăm ține dreptul național și dumneavoastră, sigur, puteți să faceți toate aceste recomandări cu caracter opțional sau voluntar, Ceea ce înseamnă că acolo unde oamenii vor fac lucrurile și acolo unde se observă că ar putea exista anumite dezavantaje, oamenii nu vor avansa. În orice caz, noi colaborăm cu mare plăcere cu dumneavoastră, dar dumneavoastră veți încerca, mi se pare că încercați să veniți cu un instrument care va eșua datorită situației juridice actuale. Mulțumesc! Mulțumesc! Marece Cornelison și apoi Thomas Mann. Thank you, Mrs. Chair. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. Nu sunt uh, chiar atât de pesimistă. Eu cred că acest raport este unul actual, oportun și uh, vine la cel mai bun moment. Trebuie să purtăm o discuție amănunțită. Amendamentul 27 al domnului Ludvingson rezumă foarte bine hotărârile curții și anume, există o asimetrie între faptul că întreprinderile sunt europenizate și acționează în această manieră, în vreme ce uh, lucrătorii nu beneficiază de aceeași organizare, așa că ar trebui să-i ajutăm să se reprezinte mai bine și să coordoneze mai bine la nivel european. Eu sper ca astfel să putem obține unele progrese. Însă, la alineatul 2, cred că formularea trebuie să fie și mai fermă. Dacă vrem un cadru juridic pentru uh, dialogul transfrontalier și pentru acordurile transnaționale trebuie să începem uh, eforturile noastre chiar acum, să nu mai amânăm dezbaterea, să o deschidem chiar din acest moment. Domnul Ludvingson a depus uh, amendamentele 140, 141, 142 și 143, unul după altul, mi s-au părut uh, amendamente foarte bune prin care se subliniază rolul partenerilor sociali în uh, cadrul semestrului european și faptul că e important să implicăm uh, în elaborarea politicilor salariale. Sper să fie acceptate aceste amendamente în momentul în care se vor um, elabora compromisurile. De ce spun că e o dezbatere oportună? Pentru că Consiliul European discută despre dimensiunea socială a Uniunii Economice și Monetare. Și uh, cred că acesta e momentul în care trebuie să îi încurajăm pe partenerii sociali să aibă un rol uh, proactiv și să se implice în uh, guvernanța socială. Sigur, salariile sunt o competență națională, știm acest lucru. Ele depind foarte mult de economie și de mulți alți factori și uh, nu cred că mai putem uh, să ne permitem să rămânem în urmă în această dezbatere. Cred că trebuie să rezolvăm cumva toate aceste dezechilibre, pentru că dacă ratăm acest trend, dacă ratăm această oportunitate, îi vom lăsa pe cei din Comisie și cei din Consiliu să ia hotărâri. Thomas Mann. În bericht, durchaus mal Mulțumesc! Mă bucur că acest raport poate să discute despre tot felul de poziții um, divergente. Îl cunosc pe Thomas Handel și știu că, într-adevăr, ai luat parte la astfel de negocieri și știi care este situația de ambele părți. Uh, și cu atât mai important este ceea ce a spus uh, Ceaba Ori. Dacă vrem un echilibru, atunci nu putem să ne focalizăm numai asupra sindicatelor, ci trebuie să menționăm și patronatele, la fel de, mă rog, în egală măsură, astfel încât în cele din urmă balanța să uh, fie echilibrată. Și apoi, cadrul juridic. Eu cred că avem nevoie de un cadru juridic care să nu fie obligatoriu, ci opțional și tu ai uh, spus că uh, aceasta este poziția ta. Și, într-adevăr, este una bună pentru că trebuie să ia în considerare diversitatea sistemelor. Apoi, autonomia parteneriatului social uh, este un principiu pe care l-am subliniat întotdeauna și mă bucur că și verzii au depus amendamente în acest sens. Uh, trebuie consolidat dialogul social. Într-adevăr, nu e întotdeauna ușor, mai ales la nivel european. Uh, de multe ori, dialogul eșuează și ideea de bază ca dialogul social să fie consolidat mi se pare foarte bună. Pentru că deja vedem care sunt experiențele întreprinderilor. Și poate că la punctul 10, care a fost criticat pe bună dreptate de Ceaba, poate că s-ar putea face aici un compromis la două amendamente, 118 al domnului Sari Esaia și 119 de la a lui Ole Ludvigson. Cred că s-ar putea face o combinație foarte inteligentă. Uh, eu nu sunt raportor din umbră, dar aș face o propunere în acest sens, ca să putem să avansăm. Și sunt de acord cu Jürgen Kreuzmann, care are experiența de la BASF și care a spus, știm cu toții, cunoaștem bine comitetele europene de întreprindere și știm că uh, Ehm, la început erau mari probleme pentru că întreprinderile uh, au spus noi vom muta producția într-o țară sau în altă țară și de aceea e foarte important să vedem ce se poate face în realitate, astfel încât să nu ajungem în situația în care să uh, existe conflicte între anumite țări sau regiuni uh, pentru uh, a atrage o întreprindere. Și, Thomas, te rog să nu uiți că în anumite state membre există responsabilitatea și implicarea um, partenerilor sociali și acest lucru trebuie luat în considerare uh, și să încercăm să profităm eventual de bune practici, să nu rămânem la nivelul fiecarei țări sau la un nivel minim. Cred că trebuie să facem progrese și pentru angajatori și pentru angajați. Je vois Jean-Louis Cotigny tout, tout perdu, il y a des places là. Jean-Louis Cotigny, văd că de-ai pierdut pur și simplu. Sunt locuri aici în față. Ole Ludvingson și uh, mai sunt și alții care doresc să ia cuvântul? Din păcate, în această sală nu putem uh, avea decât 16 cabine, deci nu putem să avem interpretare pentru toate limbile. Doamna Rapti, nu, mă refer la ceilalți colegi care n-au auzit, n-au beneficiat de interpretare. Din păcate, asta este, în această sală nu putem asigura un regim complet, lipsește olandeză, finlandeza îmi pare rău, nu putem avea decât 16 limbi și acestea sunt în funcție de numărul total al deputaților titulari. Deci, chiar dacă sunteți titulari, dacă sunt prezenți trei germani și un finlandez, vă dați seama că nu depinde de mine. Asta este. Domnul Ludvigson. Coleg, on a un vot dans, dans, sur lequel nous sommes... Dragi colegi, urmează un vot, suntem deja în întârziere, aș vrea să închid acest punct. Haideți, totuși, domnule Öri, vă rog. Da, doamna președinte, este necesar pentru că vreau să subliniez o chestiune de principiu. Fiecare deputat are dreptul de a-și vorbi limba maternă. Deci nu trebuie să veniți dumneavoastră să ne explicați acum de ce în această sală de ședință nu avem infrastructura necesară pentru a asigura interpretare pentru toate limbile. Ce vrem de la dumneavoastră este să ne apărați dreptul de a vorbi în limba maternă. E o chestiune de principiu și nu se negociază. Doamna președinte, dragi colegi, e o hotărâre care a fost luată de birou și uh, văd că dumneavoastră vă luați acum de mine. Știu că în plen aveți dreptul la toate limbile, însă aici, în funcție de sală, trebuie să ne surcăm cum putem. Deci, interpretarea se asigură în funcție de numărul de membri titulari ai comisiei respective. Îmi pare foarte rău. Eu am privilegiul să mă exprim în limba mea maternă. Regret, dar asta e situația. Domnul Ludvigson. Tack för ordet. Efter vår, diskussion förra utskottsmötet så var det ganska vänt. Mulțumesc, doamnă președinte. După această dezbatere, da, ă, vedem că avem multe amendamente, multe păreri. Eu consider că Acordurile de întreprindere transnaționale sunt complementare celor naționale. Să nu uităm acest lucru atunci când trebuie să uh, decidem cu privire la modul în care se negociază. În Parlamentul European am adoptat uh, o structură conform căreia partenerii pot să se decidă dacă vor să o aplice sau nu. Există sisteme diferite care s-au format uh, de-a lungul timpului în diversele țări și de aceea ar fi greșit acum, cred eu, să credem că putem să venim cu o abordare uniformă. La Curtea Europeană de Justiție uh, există tot timpul uh, cauze legate de dreptul muncii, dar, în cele din urmă, după cum s-a spus, e o chestiune care ține de competența națională. Și există inegalități uh, între uh, libertățile sociale și altele. Eu înțeleg pe uh, Uh, colegii care au spus că nu este simplu să încercăm să reglementăm lucrurile la nivel european, cu atât mai puțin cu cât nu avem competență. Uniunea Europeană nu are competență în acest domeniu. Comisia Europeană, în cadrul semestrului european, um, bun, a fost criticată pentru semestrul european, ceea ce nu e neapărat corect Și dacă vorbim despre dezechilibrele macroeconomice, eu înțeleg că cu toții vrem să vedem alternative. Dar noi suntem uh, obligați să respectăm uh, jurisprudența Curții de Justiție și dacă uh, se ia o decizie în justiție, trebuie respectate regulile dreptului muncii. În orice caz, este important să consolidăm structurile existente înainte să ne gândim să creăm noi instituții. Și trebuie să fim atenți uh, pentru ca dialogul social să fie consolidat și pentru ca partenerii sociali să folosească structurile existente. Eu sunt convins că vom putea să găsim compromisuri bune care să se bucure de susținerea noastră a tuturor. Mulțumesc! La parol. Mulțumesc, îi dau cuvântul raportorului Thomas Handel. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich will ganz kurz ein Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt vreau să răspund contribuțiilor colegilor. Sunt recunoscător uh, domnului Ori și pot să-i răspund pentru că a spus că la punctul 7 Uh, este... Bun, el a prezentat o poziție care mi se pare o bază bună pentru găsirea unui compromis fără mari uh, modificări uh, în text. Și cred că ar trebui să discutăm și propunerea sa de organizare a unei audieri cu judecători din diversele țări europene pentru a vedea care ar fi posibilitatea de soluționare a lucrurilor. În orice caz, uh, nu sunt de acord că speța menționată ține doar de uh, detașarea lucrătorilor. Cred că trimiterea aceasta este absolut justificată în acest, în acest text. În orice caz, e clar că acest raport nu poate să rezolve toate problemele. Domnule Kreutzmann, eu nu cred că propunerea, propunerile mele uh, nu sunt realiste, pentru că eu am uh, o experiență destul de îndelungată și știu că există anumite lacune de reglementare și atunci când se ajunge la niște litigii, atunci uh, e ca și când ai un contract de închiriere, uh, dar care nu este foarte bun și în momentul în care te cerți cu uh, proprietarul, fiecare se descurcă cum poate. Dar în momentul în care există totuși un cadru clar, uh, știi foarte bine ca parte implicată că poți să te bazezi pe acest cadru. Și tocmai de aceea am acest obiectiv. Doamna Cornelisen a atras atenția asupra asimetriei. Domnul Ludvigson a depus un amendament care face legătura cu ceea ce s-a discutat la audiere pe acest subiect. Eu cred că asimetria la care se referă poate fi Uh, abordată printr-o recomandare pe care o facem comisiei și anume trebuie să spunem aici nu există echilibrul de care avem nevoie și nu s-ar putea dezvolta în acest domeniu dialogul social. Deci eu cred că s-ar putea găsi soluții aici. Thomas Mann, Uh, această propunere 118-119, ți-ar fi recunoscător să știi, uh, chiar și eu mi-am notat că aceste amendamente ar fi cele două pe baza cărora s-ar putea elabora un compromis și sunt recunoscător dacă îmi trimiți ideile tale. Um, în orice caz vreau să vă repet că nu e vorba de niște chestiuni pe care să le fi inventat uh, eu, ci e vorba de rezultatele unui proces îndelungat de discuții între diversele instituții europene și este un subiect trebuie să, pe care trebuie să-l abordăm cu seriozitatea adecvată și mă bucur Uh, să văd că purtăm această discuție și mă bucur că vom putea continua. Într-adevăr, sistemele juridice sunt foarte diferite în Europa și acest, raport, este, acest raport este foarte interesant. Vă mulțumesc pentru atenție. Un grand merci et donc... Mulțumim și noi foarte mult. 19 iunie este termenul de amendare, iar votul se face pe 20 iunie. Având în vedere ora înaintată și cu acordul dumneavoastră, vă propun să trecem imediat la punctul 15, după care punctul 16. Știu că preferați să respectăm uh, timpii indicați uh, pentru vot. Așadar, Azi dimineață v-am spus care urma să fie abordarea noastră. Acum vă mai semnalez că la amendamentul de compromis ce avem o nouă formulare, un amendament oral susținut de trei grupuri a fost inclus aici. Dacă amendamentul e acceptat, rămâne de văzut. Și uh, Domnul de Bacher văd că lipsește. El m-a rugat să susțin trei amendamente, 56, 57 și 58, însă, deoarece domnia sa nu susține aliniatul 28 din rezoluția inițială, ba nu, m-am încurcat, spune președinte, asta e pentru mâine. Votul de astăzi se referă la ajutorul de stat și politica regională. Îmi cer scuze pentru această ne... neînțelegerea mea. Așadar, compromisul A. A ce? Vă, nu vi se întâmplă? Compromis B. Compromisul B, susținut de două grupuri. cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Cele două amendamente sunt caduce. Mergem uh, la alineatul 1, amendamentul 9. Aici avem o propunere de amendament oral. Se opune cineva? Nu? cine pentru? Amendamentul nou modificat. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Mergem la amendamentul 10. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alinatul 2, amendamentul 11, Elizabeth Schroeder. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 2, amendamentul 12 e caduc. Mergem, deci, la alineatul 3, compromisul C, care are un amendament oral. E susținut de trei grupuri. Cine-i pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Alineatul 3, amendamentul 15 al raportoare și al lui François Castex. Cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Da, se respinge. Ar trebui să vă bucurați. Eu sunt de acord să verificăm, dar cum ați câștigat, ar trebui să vă convină situația. Vă mulțumesc pentru că mi-ați semnalat că acest amendament al meu a fost respins, mă rog. Alineatul 4. Amendamentul 16, Elizabeth Schroeder. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Tot la 4, amendamentul 17, Veronica Lope Fontanie și Elizabeth Moran Chartier. cine pentru? Abțineri, se adoptă. Tot la 4, amendamentul 18, aceiași autori, cu un amendament oral înaintat de PPE. Obiectează cineva? Nu. Votăm. cine pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 5, amendamentul 19, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 15, amendamentul 20, cu amendament oral, se opune cineva? Nu? Îl votăm. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Tot la 15. Amendamentul 21 aceleași autoare în două părți. Luăm întâi prima parte, fără cuvintele believes that for până la less development regions. Cine e pentru această primă parte? La 21, prima parte, raportarea e împotrivă. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că această parte e adoptată, dar haideți să verificăm electronic. Tout le monde a pu voter A votat toată lumea? Am închis votul. 23 pentru, 14 împotrivă, 3 abțineri. Prima parte se adoptă clar. A doua parte tot la amendamentul 21. cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. La 17, amendamentul 22, Elisabeth Schroeder, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Alinatul 17, amendamentul 23, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Se cere o verificare, poate că m-am ambalat eu. Deci la 23, deschidem votul. Am deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 13 pentru 27 împotrivă. Într-adevăr, mă luase valul. Vă mulțumesc pentru că sunteți vigilenți. Amendamentul 24, François Castex, pentru împotriva abțineri, se adoptă. Da? Tot la 17, amendamentul 25, aceeași autoare, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 26. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 27. Pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Verificăm electronic. 27. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 22 pentru, 18 împotrivă, se adoptă. La referiri, amendamentul 1, Elizabeth Schroeder, cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Tot aici, la amendamentul 2, Elizabeth Schroeder, cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Considerentul C, amendamentul 3, Veronica Lope Fontanie și Elizabeth Moran Chartier, cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. La F, compromisul A, susținut de două grupuri, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. La G, amendamentul 5, înaintat de François Castex, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și la constrentul G, amendamentul 6, aceeași autoare, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Haideți să verificăm uh, electronic, deci votul final, vot electronic, cu privire la întregul text al avizului. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Un PP în plus? Domnule Öri, vă las pe dumneavoastră să alegeți pe cine scoateți afară. Bun, s-a corectat situația. Închidem votul. S-a închis votul. 36 pentru, 1 împotrivă, 3 abțineri. Așadar, acest uh, aviz va fi înaintat Comisiei pentru Afaceri Regionale, care va putea să țină cont de el mâine când are votul. Acum trecem la punctul 16, și îi dau cuvântul colegii noastre, Kingo Gönz, pentru acest proiect de aviz care se referă la un raport al Comisiei CULT intitulat Regândirea educației. Este vorba despre un uh, text asupra căruia noi dăm un aviz. Doamnă Gönț, aveți cuvântul, vă rog să ne prezentați uh, cele 99 de amendamente care au fost înaintate la textul dumneavoastră. Noi redactăm um, un aviz pentru Comisia Cult. De la început ne-am gândit uh, cum să definim clar uh, limitele competențelor Comisiei Cult noi am pus accentul pe integrare și incluziune socială, precum uh, și pe transferul uh, de calificări în ceea ce privește conținutul educației, care merg mână în mână cu um, piața muncii. Așa cum ați spus și dumneavoastră, am primit 99 de amendamente din partea 17 colegi. Am încercat să le grupăm. Multe amendamente se referă la situația tragică a tinerilor, mai ales în ceea ce privește șomajul în rândul tinerilor. Chestiuni care, bineînțeles, pot lărgi textul nostru. Încercăm să găsim un compromis pe această temă. Mulți colegi sprijină foarte clar Eh, majorarea investițiilor eh, în educație în statele membre, în ciuda problemelor financiare rezultate în urma crizei. Am încercat, deci, să avem poziție clară și pe marginea acestui subiect. Există unele amendamente care se referă la programe și la prioritățile învățământului. Trebuie să fim foarte atenți, așa cum am spus la început, să vedem cum eh, ne definim limitele de competență. Am încercat deci să facem o propunere acceptabilă pentru Comisia Cult care să respecte competențele. Vom vedea cum să ne ocupăm de aceste amendamente. Multe amendamente uh, merg uh, se referă la grupurile vulnerabile și modul în care acestea ar trebui să fie incluse în sistemul de învățământ, astfel cât să ducă, să facă, să-i ducă pe aceștia, să-i aducă mai târziu în câmpul muncii. Se vorbește despre uh, studenți cu dizabilități sau cu probleme de învățare și acestea sunt aspecte de care trebuie să ne ocupăm. S-au înaintat unele amendamente care, în, care fac recomandări în ceea ce privește creditele acordate studenților. E vorba de structuri de finanțare pentru uh, finanțarea studiilor. Nu cred neapărat că e de competența noastră acest lucru, dar vom vedea. Unii colegi uh, au vorbit și de o mai bună cooperare între instituții și mediul de afaceri. Uh, implicându-i pe tine și pe reprezentanții sindicali și mediul de afaceri, încercând să elaborăm cât mai repede amendamentele de compromis pe data care vor fi gata pe 19 iunie pentru a putea vota în comisie pe data de 20 iunie. Ne vom întâlni cu raportorii din umbră pe data de 4. Vom discuta atunci aceste compromisuri de amendamente de compromis. Comisia Cult va adopta acest raport pe 17 septembrie, după vacanța de vară. Deci acesta este calendarul în linii mari. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, merci. Mulțumesc din partea liberalilor, doamna Doamna Wismenova, mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc, doamne raportor, pentru acest text uh, bine, bine pus la punct. Câteva idei uh, din partea grupului meu de la punctul 3 amendamentele de la punctul 3 în ceea ce privește uh, nevoile studenților, mai ales din grupuri uh, vulnerabile din punct de vedere social. S-a propus uh, eliminarea părții finale a textului, deci ar dori să se să se spună doar sprijin pentru persoanele cu handicap. Eu cred că ar trebui să rămână textul ca o referire generală, fără să se facă referire la anumite grupuri. O altă propunere este includerea ONG-urilor în uh, sfera de aplicare și, în, și de a măsurilor pentru reducerea ratei de abandon școlar. Eu cred că așa dăm o impresie greșită de intervenție neașteptată și nedorită în ceea ce privește învățământul în rândul copiilor, uh, un proces care este uh, dominat de valorile și convingerile părinților. Celelalte amendamente însă îmbunătățesc acest aviz și uh, o să le sprijinim. Mulțumesc, Danuta Ieslovici, care cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte. Vreau să mulțumesc doamnei raportor pentru acest aviz și vreau să vreau să spun că aș dori să se Înlocuiesc cuvântul formare cu calificare la articol 3 pentru a ține cont de cunoștințele dobândite după uh, terminarea școlii. Aș merge chiar mai departe spunând că poate cunoștința ar fi un cuvânt mai potrivit fiindcă acestea contează în momentul în care mm, încerci să găsești o slujbă și ceea ce privește cariera mai apoi. Sistemul de învățământ uh, nu poate să trăiască izolat de piața muncii și de realitatea economică. E nevoie de mm, un dialog permanent între instituțiile școlare și piața muncii. Astfel uh, am asigura o uh, mai bună relație de aceste două lumi. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Doamna Costello, vreau să mulțumesc, doamnei raportor, pentru acest document, care, într-adevăr, mi se pare de mare însemnătate. Salut uh, mare parte a amendamentelor uh, din raport, uh, mai ales cele care, crest, uh, care cer recunoașterea uh, înv- învățării uh, prealabile. Există deja o comunicare și o recomandare în acest sens. Cred că recunoașterea um, învă- uh, învățării prealabile, formale sau neformale, joacă un rol foarte important aici. Acest raport uh, discută modul de a um, discută diverse parcursuri educaționale și uh, mai ales pentru persoanele care sunt uh, pasibile de abandon școlar. Există mai multe parcursuri școlare posibile. Mă bucur că se pune accent nu doar pe ucenicii și pe formări, ci și pe ucenicii de calitate. Iar aici uh, vreau să fac referire la discuțiile noastre de azi dimineață ucenicile de calitate și formările de calitate ar trebui să uh, ducă la dobândirea de calificări și să se facă împreună cu partenerii sociali, uh, angajatorii și instituțiile de formare profes- profesională. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Comisia dorește să ia cuvântul? Îi dau cuvântul Kingei, Kingei Kunz. Kinga Gunz. Mulțumesc, mulțumesc pentru comentarii. Pe 4 vom avea reuniunea cu raportorii din umbră și sigur vom discuta toate aceste aspecte. Dumneavoastră, bineînțeles, ați ridicat uh, une de cele mai importante probleme, să spunem, dileme la acestui raport. Dacă vorbim despre grupurile vulnerabile, se pune întotdeauna întrebarea dacă lista este exhaustivă sau nu. Vom discuta toate acestea la întâlnirea noastră și uh, vom vedea uh, care va fi rezultatul. Eu sunt uh, gata, sunt deschisă o, găsirii unei soluții. Încercarea de a preveni abandonul școlar este iarăși o chestiune foarte importantă și aceasta se regăsește printre obiectivele strategiei 2020. Cred că trebuie să schimbăm climat, climatul din școli pentru a preîntâmpina abandonul școlar și să începem timpuriu. Cred că suntem uh, cu toții pe aceeași lungime, cred că suntem cu toții de acord cu acest obiectiv, dar s-ar putea să difere părerile în ceea ce privește metodologia. Apoi, uh, uh, apoi calificările, cunoștințele și relația între, între acestea. Pentru mine este o chestiune de competență. Sigur, o să discutăm și acest lucru și aceste amendamente cu doamna Nedelo, Nede, Nevedalova, care este responsabilă la cult. Vrem să dăm un aviz uh, care să fie și pe placul Comisiei Cult. Iată de ce sunt foarte atentă la toate aceste aspecte și uh, să nu călcăm, uh, să nu um, încălcăm aici competențele cult. Pentru Comisia nu există competențe foarte clare, bineînțeles. Uh, fiindcă uh, orice ține de învățământ influențează apoi și piața muncii, dar trebuie să găsim, uh, să găsim o modalitate de a aborda aceste chestiuni. Sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră, dacă sistemul de învățământ nu poate să fie perceput de sine stătător, trebuie să această nevoie de cooperare cu piața muncii și așa mai departe și alte sfere care pot influența învățământul. Am uh, vorbit și despre educația formală, neformală și modul în care poate fi recunoscută mai târziu. Se încearcă o includere mai puternică a acestea și cred că este foarte important, mai ales uh, și este foarte important pentru toate comisiile, este important modul în care dobândesc oamenii cunoștințe și calificări în aceste um, cadre formale sau neformale și modul în care pot fi uh, incluse, acestea face parte uh, Uh, din uh, uh, dialogul privind PSE, te, poate să fie inclus acest aspect și în, în acest raport. Și apoi trecerea de la învățământ la mă rog, aici e de competența cult, dar vom vedea cum ne vom ocupa de toate aceste lucruri. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru comentarii și sperăm să obținem un raport care uh, să aducă plus valoare și să contribuie la activitatea Comisiei Cult. Mulțumesc! Acum am uh, încheiat acest punct de pe ordinea de zi care va fi votat mâine. Îmi cer scuze, doamna președinte, se vor analiza compromisurile pe data de 19 și vom vota pe 20 iunie. Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi. Domnul Deutsch nu este prezent și va fi înlocuit de domnul Ori. Este vorba despre un proiect de aviz pentru Comisia INTA privind accesul bunurilor și serviciilor din țări terțe. Cum spuneam, accesul bunurilor și serviciilor din țări terțe pe piața internă a achizițiilor publice din Uniune și procedurile de sprijinire a negocierilor referitoare la accesul bunurilor și a serviciilor din Uniune pe piețele achizițiilor publice din țări terțe. Domnul Caspari este raportor la INTA. Acum avem o examinare a amendamentelor. 40 la număr. Mulțumesc, domnul președinte. Domnul Deutsch este absent uh, din motive întemeiate, un fericit eveniment în familia sa. De asta nu poate participa. Nu vreau să repet ce a spus uh, el mai devreme cu privire la acest raport. regiuni mari ale lumii își protejează cu tărie piețele, iar noi am fost extrem de deschiși față de principalii noștri concurenți. Deci este normal ca Comisia regândește acum accesul la piețe, la piețele de achiziții publice. Comisia competentă pe fond, așa cum ați spus pe bună dreptate, doamnă președinte, este INTA. În luna noiembrie a avut loc primul schimb de păreri, am avut, a avut loc și o audiere. Proiectul uh, de raport va fi finalizat uh, în septembrie și va ajunge în plenară luna ianuarie din partea comisiei noastre. Coraportor este Thomas Deutsch. În ceea ce privește ocuparea și standardele de mediu, sprijinul acordat IMM-urilor, sănătatea, standardele de sănătate publică, au fost înaintate amendamente. Impactul social și de mediu trebuie evaluat în mod regulat. Aceasta este propunerea. Trebuie să combatem șomajul structural. Domnul Deutsch consideră că uh, chestiunile de politică socială sunt extrem de importante, dar nu trebuie să depășească uh, competențele comisiei noastre. Termenul pentru depunerea amendamentelor a fost data de 19 aprilie. S-au înaintat 33 de amendamente din partea colegilor egyéb párt Nu s-au mai primit amendamente de la alte grupuri. Drepturile omului, ă, țări terțe, ă, creștere durabilă, acestea sunt subiectele, ă, unele dintre subiecte regulile internaționale trebuie să fie, să fie respectate și să se țină cont de uh, creșterea durabilă. Amendamentele sunt foarte importante, iar domnul Deutsch spune că uh, sunt extrem de pertinente. Trebuie să vedem dacă amendamentele țin de subiectul comerțului și de accesul uh, pe piață. Amendamentul 17 subliniază că restricțiile pie, măsurile de restricționare a pieței s-ar putea să afecteze negativ uh, pie, uh, țările în, cur, în curs de dezvoltare, ceea ce nu corespunde obiectivelor Uniunii Europene. Domnul raportor analizează acum aceste amendamente, se gândește la ele și se va întâlni cu raportorii din umbră în curând pentru a încerca să găsească un numitor comun. cu colegii număr de patru care au înaintat amendamente. Nu cred totuși că vom avea probleme. Cred că toate amendamentele vor fi luate în, uh, a, adică vor fi avute în vedere. Mulțumesc. Birgit Sipel, după, după care domnul Kreutzmann are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Suntem puțin uh, în întârziere, de aceea foarte pe scurt vreau să vă spun. Într-adevăr, Puțini colegi au depus amendamente care, din punctul meu de vedere, merg în aceeași direcție și sunt încrezătoare că, în pofida anumitor divergențe dintre noi, vom putea rapid să ajungem la rezultate bune. Vreau să subliniez câteva puncte care sunt importante pentru mine. În primul rând, în relațiile cu statele terțe nu ar trebui să facem presiuni și să forțăm privatizări, pentru că fiecare stat trebuie să decide modul în care pune la dispoziție servicii, dacă privatizează lucrurile sau nu, e treaba lor. În ceea ce privește um, restricțiile accesului la piață, cred că ar trebui să lăsăm deschisă posibilitatea ca în cazul unei încălcări a drepturilor de bază în domeniul, în materia muncii, Ehm, s-a vorbit deja despre convențiile Organizației Internaționale a Muncii, eh, la fel ca și în eh, domeniul achizițiilor pe care discutăm în interiorul Uniunii Europene, verificarea ofertelor foarte scăzute e foarte importantă pentru a nu se ajunge la niște denaturări indirecte ale concurenței sau la forțarea unor standarde uh, negative și aștept cu nerăbdare să uh, lucrăm împreună și sunt, v-am spus, încrezătoare că vom ajunge la rezultate bune. Domnul Kreutzmann, mulțumesc, doamne președinte. Temeiul juridic este articolul 217 referitor la politica comercială comună. Obiectivul este acela de a clarifica poziția Uniunii Europene în diverse contracte de prestare de servicii uh, și această poziție, deci, să fie consolidată și de a clarifica relațiile cu țările terțe uh, pe piețele pe care participă Uniunea Europeană. Deci e vorba aici de reciprocitate cu privire la accesul la piețele de achiziții publice din interiorul Uniunii Europene și din statele membre. Regulamentul completează directiva generală privind achizițiile, care în momentul de față este în lucru. Eu nu am depus amendamente, pentru că eu consider că toate aspectele care uh, țin de competența comisiei noastre au fost deja acoperite de directiva privind uh, achizițiile publice. Și dacă citiți această directivă, vedeți că există deja dispoziții suficiente referitoare la dreptul muncii și la raporturile de muncă. Și Comisia, în justificarea propunerii, spune necesitatea de a um, respecta norme de bază ale Organizației Mondiale a Muncii um, trebuie uh, impusă inclusiv uh, în relațiile uh, comerciale și în domeniul achizițiilor. Și dorim să solicităm statelor membre să se să-și ia angajamentul că respectă toate aceste dispoziții. De asemenea, Parlamentul spune că autoritățile contractante care nu uh, care organizează o licitație nu au voie să accepte oferte care um, sunt uh, depuse cu încălcarea anumitor dispoziții și dacă există, de exemplu, um, un ofertant um, în cazul căruia există condamnări în justiție pentru încălcarea dreptului muncii sau încălcarea altor, altor drepturi, nu trebuie luată în considerare participarea acestuia. Directiva privind achizițiile publice spune că în cazul unor oferte neobișnuite scăzute e nevoie de o declarație suplimentară a ofertantului. E vorba aici de respectarea a, uh, dispozițiilor sociale și de dreptul muncii. Și dacă acest preț a fost, deci prețul oferit foarte scăzut este oferit prin nerespectarea dispozițiilor, atunci oferta trebuie refuzată. Deci nu cred că e nevoie uh, să avem criterii suplimentare în cadrul instrumentului privind accesul la piață. Deci uh, vom respinge de aceea toate amendamentele. Uh, Mulțumesc, mai sunt și alți doritori, nu? Domnule Eri, nu. În acest caz, amendamentele vor fi examinate pe 19, votul va fi pe 20. Acum îi dau cuvântul colegii noastre, Edith Strela, care ne va prezenta proiectul de regulament al Comisiei Europene privind dispozitivele medicale și de modificare a directivei 2001-83 a regulamentului asociat Suntem deci la punctul 18, dar uh, în aceeași prezentare va aborda și punctul 19, Deci e vorba despre dispozitivele medicale de diagnostic in vitro va fi uh, o discuție comună pentru ambele texte. Domnul raportor, aveți cuvântul. Aceste două texte sunt uh, discutate de uh, Comisia ENVI, unde raportori sunt Dagmar Roth-Beren și Peter Lize. Noi suntem săcinați cu un aviz. Aveți cuvântul. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Eh, Cari colegas, în primul rând... Mulțumesc. În primul rând, aș dori să, mulțumesc, eh, să vă mulțumesc pentru contribuțiile făcute. Prin intermediul um, amendamentelor, în număr de 60, pentru regulamentul privind dispozitivele medicale și 20 pentru dispozitivele medicale pentru diagnosticarea in vitro. majoritatea amendamentelor înaintate. Își aduc um, contribuția în ceea ce privește îmbunătățirea mediului de lucru pentru a garanta că mediul de lucru este mai sigur și, deci, răspund îngrijorărilor uh, manifestate în ceea ce privește uh, siguranța utilizatorilor. Există totuși unele propuneri de amendamente cu care nu sunt de acord, uh, fiindcă nu țin uh, de sfera de competențe a acestei comisii. După cum știți, competențele noastre în acest domeniu uh, sunt restrânse, deci, după părerea mea, nu trebuie să depășim uh, mandatul comisiei noastre. La MV. uh, au fost uh, înaintate 900 de amendamente. Așa cum spuneam, uh, unele dintre acestea um, se îndreaptă în direcția cea bună uh, pentru a garanta faptul că dispozitivele medicale își pot aduce o contribuție directă pentru, în ceea ce privește un mediu de lucru mai sigur și eu am făcut amendamente în acest sens și uh, s-ar putea să ajungem la unele amendamente de compromis. Voi, voi face deci propunere în acest sens mai ales în ceea ce privește amendamentele 15, 27 și 59 ale domnului Bulan, precum și 27, 52 ale doamnei Harkin. În ceea ce privește celelalte propuneri de amendamente, mm, care nu sunt de acord, din motivele pe care vi le-am spus deja, mm, nu cred că intră în sfera noastră de competențe, cum spuneam. 19, 20, 21, 23 și 26 ale domnului Bula, 53, 35, 36 și 54 al domnului Harkin și 51, 53 domnului Bizotto. S-au uh, făcut uh, propuneri de amendamente în ceea ce privește definițiile și aici mi se pare că nu se respectă competențele acestei comisii. 28, 30, 30 32 a doamnei Bizotto, 29, uh, 38 și 34 a doamnei Harkin și 33 al domnului Bula. Ceea ce nu înseamnă că nu sunt de acord cu conținutul unora dintre aceste amendamente, dar uh, v-am spus care sunt uh, obiecțiile mele și anume că nu se respectă sfera de competență a comisiei noastre. Pentru 25 al domnului Bulan, dar fiindcă este vorba despre un text legislativ, cred că acest amendament uh, este redundant, nu așa are rostul. 55 și 56 a doamnei Lambert. Aș dori să mi se ofere unele lămuriri din partea domniei sale, fiindcă nu înțeleg foarte clar care este scopul acestei formulări. Același lucru pentru amendamentul 57 al domnului Lambert. fiindcă textul comisiei este mai bun, după părerea mea. Dar uh, sunt de acord cu amendamentul 58. Aș dori ca doamna Harkin, dacă se poate, să-mi dea unele lămuriri uh, în ceea ce privește amendamentul 18 uh, și 60. Fiindcă spune că serviciile clinicilor dentare nu sunt incluse în directiva 32 pe 2010 și procesul de acordul cadru în ceea ce privește prevenirea rănilor provocate cu obiecte tăioase eh, eh, um, din, din eh, mm, spitale sau instituții sanitare, dar, după, dar din câte știu eu, aceste servicii sunt incluse în acordul cadru. Aș, aș dori să-mi explice mai bine, doamna Harkin, despre ce este vorba aici. O să încerc să fac propuneri de compromis uh, în următoarele zile, așa cum am spus. O să le trimit raportorilor din umbră și colegilor care au înaintat amendamente. În ceea ce privește amendamentele cu privire la dispozitivele medicale pentru diagnosticare in vitro, în număr de 20, cum spuneam. unele, cum ar fi 12, domnului Bula, și 718, 920, a domnului Capnock. Uh, le accept, uh, dar 10, 11, 13, 14, 15, 16 al domnului Bula, din motivele pe care le-am explicat deja, uh, deci nu respectă sfera de competență a acestei comisii, vor fi respinse. Iată, am unele îndoieli și în, în ceea ce privește încadrarea, uh, dacă, dacă, dacă găsesc locul în acest raport. Acestea fiind spuse, ne putem aduce o contribuție utilă și putem îmbunătăți propunerea Comisiei uh, ENVI, uh, unde sunt membră, pentru a îmbunătăți mediul de lucru, pentru a Uh, garanta calitate sporită și siguranță sporită atât pentru bolnavi cât și pentru um, pentru um, personal de sănătate, personalul medical pentru a preveni riscul infecțiilor și uh, reducând riscul, riscul um, leziunilor atât pentru personal medical bolnav și pentru părțerțe. Pe asta trebuie să ne concentrăm noi activitatea și să lăsăm la, la atitudinea Comisiei de Envi chestiuni care țin de sănătate. Iată ce doream să vă spun. Vreau să mulțumesc încă o dată colegilor care au înaintat amendamente și pentru contribuția făcută. Vă mulțumesc. Philippe Boulon, puis Marian Harkin. Philippe Boulon, după care Marian Harkin. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, domne Estrela, pentru munca dumneavoastră și pentru deschiderea de care ați dat dovadă în ce privește compromisurile pe anumite puncte. Știu că în ce privește alte puncte, sunteți de părere că ele ies din sfera noastră de competență. Totuși, amendamentele mele se referă la utilizatori, pacienți, la personalul medical, la lucrătorii care pot fi afectați de dispozitivele medicale in vivo și in vitro. Eu sunt de acord în general cu linia acestor uh, două texte, cu linia generală vreau să spun, în măsura în care se doresc îmbunătățiri pentru utilizatori, pacienți și se dorește o mai bună informare. Deci eu vreau o protecție îmbunătățită pentru personalul medical, pentru cei care manipulează, care utilizează aceste dispozitive și vreau măsuri uh, mai bune pentru cei care sunt implicați în eliminarea acestor dispozitive, cei care pot fi uh, contaminați, care pot atinge pur și simplu aceste dispozitive, aceste deșeuri și uh, pe care trebuie să îi protejăm uh, în vederea accidentelor. Există o directivă care ne spune, care reglementează care sunt uh, măsurile minime de securitate. Uh, este vorba de amendamentele 20 și 11 pentru dispozitivele in vitro. Am vrut de asemenea să subliniez importanța trasabilității și a necesității de informare. Acestea trebuie să fie cerute mai ales um, pentru materialele care provin de la țări uh, pe cale de dezvoltare de multe ori vin de acolo dispozitive fără să fie însoțite de informațiile necesare pentru cei care utilizează aceste dispozitive, care le manipulează, pentru pacienți, pentru toate persoanele care intră în contact. Este vorba despre amendamentele 1926 și pentru dispozitivele in vitro, amendamentele 14 și 15. Doamna Estrela, eu sunt gata să colaborez cu dumneavoastră pentru a pregăti amendamente de compromis și pentru a vă aduce argumente în sprijinul celorlalte amendamente ale mele. Mulțumesc! Marian Harkin. Marian Harkin. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc încă o dată raportoarei pentru remarcile foarte constructive. Domnia sa sugerează că unele amendamente pe care le-am înaintat uh, ies din sfera de competență a acestei comisii. Dacă aceasta e poziția dumneavoastră, pot să o accept, aș vrea totuși să discutăm despre asta înainte. Un lucru pe care nu pot să-l accept este cel referitor la definițiile care ies din competența noastră. Eu m-am referit doar la definiții care sunt recunoscute internațional propun să mai discutăm. Amendamentul 35, în care m-am referit la faptul că Comisiei Europenei se permit să adopte acte delegate sau de punere în aplicare doar pentru elemente neesențiale, um, ar trebui să fie revăzut pentru că aici siguranța este un element esențial eu spuneam că aici Comisia n-ar trebui să poată pune în aplicare acte delegate. Dar aici trebuie să mai discutăm, să vedem care e competența. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat unele dintre amendamente. M-ați uh, întrebat în legătură cu amendamentele 18 și 16. Aici cred că apare un conflict, 18 și 60, apare un uh, conflict Um, într-adevăr, clinicile dentare nu sunt incluse. Dacă îi uh, faci cuiva o injecție în gură, nu poți să folosești un ac cu um, mecanism de protecție. Și așa e greu să-i, să înțepi pe om în gură cu acul. E cu atât mai greu să mai adaugi un mecanism suplimentar. Pentru asta putem să avem uh, o discuție separată eventual. Cam aceasta a fost um, viziunea mea la amendamentele 18 și 60. Și eu cred că cu asta am acoperit uh, tot ce aveam de acoperit. Mulțumesc și aștept să colaborăm uh, în vederea unor amendamente de compromis. Sper să putem cădea de acord și asupra altor amendamente dintre cele pe care le-ați enumerat aici. Mai dorește și altcineva să intervină? Nu? Este un reprezentant al comisiei aici? Doriți să luați cuvântul? Vă rog. Mulțumesc mult, doamne președinte, mulțumesc și deputaților care au intervenit. Noi uh, am început uh, astăzi dimineață în Comisia Envi, am fost la Comisia IMCO și acum terminăm cu dumneavoastră discutând uh, despre această temă. E foarte important să știm unde vă situați. Obiectivul Comisiei noastre este același ca al nostru. Deci, Ideea este să asigurăm nivelul de siguranță cel mai ridicat pentru pacienții din Europa, așa că respectăm foarte mult uh, lucrările pe care le-ați început aici. Înțelegem că s-au prezentat foarte multe amendamente. Concluziile noastre sunt asemănătoare cu um, ale raportoarei. Chestiunea este foarte complexă și unele amendamente poate merg prea departe. Noi uh, putem să vă ajutăm uh, în ce privește partea tehnică, dacă vreți să găsiți un consens, eventual putem să vă spunem care este fezabilitatea sugestiilor făcute aici. Vrem să existe concluzii concrete și o finalizare cât mai grabnică a acestor dosare. După cum știți, pentru noi aceste dosare sunt o prioritate și sperăm să le finalizăm în această legislatură. E un lucru care îi privește și pe cetățeni, deoarece are de-a face cu siguranța lor. Există câteva amendamente importante care ar putea fi luate în vedere, sau măcar parte din ele. Pot să vă dau câteva exemple. Clasificarea CMR și uh, alte câteva aspecte ce au fost uh, enunțate în uh, amendamente, nanomaterialele de pildă sau trimiterea la protecția personalului medical și a utilizatorilor de dispozitive medicale. Avem tot respectul pentru uh, aceste precizări. Noi uh, vrem să vă ajutăm să ne asigurăm că după ce această legislație este adoptată, ea va fi pusă în aplicare de autoritățile competente. Vă mulțumesc foarte mult și suntem gata să contribuim la lucrările comisiei dumneavoastră. Mulțumesc, doamna Estrela. Edit? pour conclure. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc colegilor pentru sprijinul acordat. și să le mulțumesc pentru deschiderea și disponibilitatea de care au dat dovadă pentru îmbunătățirea propunerilor uh, de amendament înaintate de colegi care care ar putea să, să se regăsească într-un compromis. O să O să recitesc toate amendamentele înaintate după informațiile suplimentare pe care le-am primit astăzi. În următoarele zile voi face propuneri de compromis, după care aștept reacțiile dumneavoastră. Nu, nu vă propun să ne întâlnim prea mult, fiindcă am unele dificultăți de mobilitate acum. Am avut un accident dar uh, putem să comunicăm uh, și să lucrăm pe e-mail. Vreau să mulțumesc Comisiei, reprezentantei Comisiei, pentru disponibilitatea de care a dat dovadă în ceea ce privește sprijinul acordat cu lucruri mai tehnice. Uh, va fi binevenit acest ajutor, dacă va fi nevoie. Acestea fiind spuse, cred că putem ajunge la un consens extins în ceea ce privește avizul uh, comisiei noastre, care se va bucura de sprijin mm, unanim din partea comisiei Envi, sau cel puțin sper eu să se întâmple așa. Domnul președinte, cam atât, nu mai am nimic de adăugat. O să ne continuăm uh, Mm, activitatea, vom încerca să găsim uh, compromisuri pentru a înlesni uh, activitatea Comisiei ENVI până la urmă. Vă mulțumesc! Uh, merci beaucoup! Mulțumesc! Amendamentele de compromis vor fi discutate pe 19, iar votul va avea loc pe 20. Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi, ultimul punct de astăzi, îi dau cuvântul lui David Caza, care este raportor pentru aviz. Comisia competentă pe fond este IMCO și este vorba despre piața internă a serviciilor, situația actuală și etapele următoare. Domnule raportor, aveți cuvântul vă rugăm să ne prezentați cele 37 de amendamente înaintate. Thank you, Madam President. Colleagues, well, I'm not going to have... Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Nu vreau să vă răpesc mult din timp pentru că deja am reușit să convenim asupra includerii în compromisuri a mai multor amendamente. Am primit în total 37 de amendamente la acest raport inclusiv trei amendamente depuse de mine însumi. Sunt de acord cu majoritatea propunerilor și recomand un vot favorabil pe majoritatea acestora și ne apropiem, apropiem de finalizarea a trei amendamente de compromis cu domnul Steinbrück, Rapti, Deli și ceilalți colegi care vor înlocui nouă din uh, amendamentele inițiale pe care le-am primit. Obiectivul principal al directivei privind serviciile este de a reduce procedurile administrative um, care risipesc resurse și alte bariere economice. Serviciile cuprinse de directivă reprezintă aproape jumate din activitatea economică. Directiva poate să genereze creștere economică, mai multe locuri de muncă calitative și mai bun, un acces mai bun la servicii pentru uh, consumatorii din toate categoriile de venit. Avizul nostru pune accentul în mod deosebit pe măsurile care ajută IMM-urile, mai ales uh, ghișeele unice sau punctele unice de contact. De asemenea, amendamentele doresc să reducă frauda și să uh, simuleze oportunitățile, uh, accesul la oportunitățile pe care le duce internetul. Sunt foarte puține amendamente în cazul cărora sugerez un vot uh, împotriva. Acestea nu sunt relevante pentru obiectivele dosarului sau sunt în mod radical împotriva austerității. Um, îi respect uh, pe colegii cu care nu sunt uh, în acord și cred că putem să ajungem la un uh, text final pe care și ei se poate să-l susțină. Directiva serviciilor și măsurile pe care le propunem vor aduce beneficii întreprinderilor, angajaților și consumatorilor și mult mai mult decât atât chiar și numai beneficiile acestea vor justifica aplicarea sa. Activitatea economică mai înfloritoare, cu mai puțină fraudă, înseamnă mai, puț- mai multe venituri pentru serviciile sociale. Concurența transfrontalieră dă, da, oferă mai multe opțiuni angajaților și consumatorilor în protejarea drepturilor sale și accentul pe IMM-uri dorește să crească concurența și să stimuleze mobilitatea. Așadar, doamnă președinte, vreau să mulțumesc tuturor colegilor, tuturor raportorilor din umbră pentru colaborare, pentru participare și cred că suntem foarte aproape de un uh, text al avizului pe care să putem să-l susținem cu toții. Mulțumesc! Doamna Steinbrück. Mulțumesc. Noi, în Comisia de Ocupare, ar trebui să ne îndreptăm privirea mai ales asupra situației lucrătorilor de pe piața internă. Și dacă vorbim despre directiva privind serviciile, aceasta mi se pare că nu ajută foarte mult pe lucrătorii din Europa și nu mă miră faptul că sunt foarte mulți colegi care au spus, ca și mine, că există multe lucruri de îmbunătățit aici în ceea ce privește condițiile de muncă, condițiile sociale, statutul, în ceea ce privește statutul uh, lucrătorilor și al drepturilor sociale. Pentru că aici, în continuare, există lacune mari și oamenii din Europa ne cer să facem niște modificări vizibile. Și, din punctul meu de vedere, ă, toate ă, lacunele și posibilitățile de dumping salarial și social ă, trebuie să fie eliminate printr-un standard la nivel european și vom putea face acest lucru numai dacă aplicăm principiul salariu egal pentru munca, aceeași muncă la același, în același loc pe piața internă Uh, și nu e vorba aici doar de remunerare egală a femeilor și bărbaților, ci e vorba de remunerare egală pentru aceeași activitate. Deci compromisul cred că merge în direcția greșită și ar trebui să rediscutăm lucrurile și să vedem care a fost intenția de bază a amendamentului meu. Uh, pentru că amendamentele mele 11 și 14 și sunt importante și pentru mine și pentru grupul meu, pentru a da un semnal clar lucrătorilor din Europa. E bine că a fost preluat în compromis și principiul muncii de calitate, din nou în interesul lucrătorilor, și acest principiu trebuie să fie protejat. Amendamentul meu 24 uh, este important nu doar pentru acest aviz, pentru că trebuie să definim clar ce înseamnă angajat, ce înseamnă persoana care desfășoară activități independente. Acestea duc tot timpul la neclarități, ambiguități și la posibilități de eludare a dispozițiilor um, de, uh, privind prestațiile sociale protecția socială și deci cred că va trebui să discutăm uh, compromisurile. Sunt puncte unde putem să fim de acord, dar eu văd și că mm, sunt mai mulți colegi din diverse grupuri politice care uh, se gândesc că uh, lucrurile, privesc lucrurile cam ca și mine și sper că vom reuși să obținem o majoritate. Mulțumesc, Marian Harkin. Mulțumesc. Foarte scurt vreau să mulțumesc raportorului pentru munca depusă. Din câte știu, amendamentele de compromis uh, sunt acceptabile și vom putea să le susținem. Nu am uh, comentarii personale, dar am vorbit cu uh, persoana care ne sfătuiește în acest caz și spune că putem să le susținem. Vreau să vorbesc despre portabilitatea sistemelor de pensii, care este opinia dumneavoastră, și o întrebare din partea colegii mele, Nadia Hirsch. Completarea pieței interne digitale. Dacă aveți comentarii pe aceste două puncte în mod specific. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Caz, aveți cuvântul pentru a încheia dezbaterea. A, ah, tocmai mi s-a spus că pot să vorbesc limba maternă, deci sunt uh, unul dintre norocoșii care au uh, interpretat. Um, ehm, colegi. Așadar, în primul rând aș dori să le mulțumesc um, celor două colege. Așa cum spuneam înainte, amendamentele domnului Steinruck, bun, eu sunt de acord cu ele majoritatea, marea majoritatea amendamentelor amendamentelor doamnei Steinruck sunt deja incluse în amendamentele de compromis care vor fi depuse. Și eu sunt de acord cu dânsa în ceea ce privește definiția aceleiași remunerări pentru aceeași activitate. Dar sigur, trebuie să continuăm discuția pentru a înțelege exact care este cea mai bună formulare pentru amendamentul de compromis. În ceea ce privește celelalte amendamente de la grupul ECR, cele două amendamente despre care s-a vorbit uh, sunt absolut de acord cu dânsa pe aceste două amendamente și le-am acceptat în totalitate. Deci mulțumesc pentru opiniile exprimate și pentru că ați depus aceste amendamente și, după cum am spus la sfârșitul intervenției mele, eu cred că vom avea un aviz uh, care, se va, care va beneficia de susținerea tuturor. Mulțumesc! Raportor, merci. Et comme... Euh, Mulțumesc, domnule raportor. Ca și la celelalte rapoarte discutate în această dupămasă, Calendarul este următorul. Examinarea amendamentelor va avea loc. Tocmai am făcut-o, se corectează președinte. Examinarea amendamentelor de compromis se va ține pe 19 iunie, iar uh, în uh, ziua următoare vom organiza votul în comisia noastră. Cam atât pentru această după masă. Ne revedem mâine la orele 10. Vă mulțumesc!